Ich glaube, wir können... Doamnelor și domnilor, cred că putem începe. Suntem deja suficienți uh, membri în sală, deci avem quorum și oricum nu vrem să treacă prea mult timp. Așa că bună dimineața, bine ați revenit la reuniunea noastră. Deciziile coordonatorilor sunt, uh, le aveți în față și dacă azi până la ora 15 nu se depun obiecții, atunci uh, considerăm validate aceste decizii. Mulțumesc! Trecem acum la votul cu privire la conceptul integrat pentru protejarea um, patrimoniului cultural european, raportor domnul Kirchhoffs. uh, dar înainte de a trece la vot, uh, facem un vot de probă să vedem dacă nu cumva PPO are un vot în plus. Bun. Uh, închid votul. Și atunci trecem la votarea compromisului 1. Pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ajungem la compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 17. Pentru? împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Deci, încă o dată, cine e pentru? Spune președintele. Adică vrem să spun, votul e deschis, se corectează președintele. Bun, atunci închid votul, dacă toată lumea a votat. fost, de fapt, uh, foarte clar. Da, mă mir și eu. Bun, deci se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 20 pentru, amendamentul 20, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptată. A doua parte, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptată și asta. Amendamentul 21, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Amendamentul 22, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Amendamentul 24, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3 acum. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 39 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Numărul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 47 pentru, potrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 49 cine pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Deschidem votul. Și închidem votul acum. Se adoptă. Cu 23 la 17 la 0 voturi. Și urmează amendamentul 50. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 51. Cine e pentru? Prima parte. Cine pentru prima parte? Împotriva? Abțineri? Adoptată. Și acum a doua parte. Pentru? împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 acum pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 Aba nu. 53 era caduc după adoptarea compromisului. Deci trecem la amendamentul 60. Deci 53 este caduc. Oricum. Amendamentul 60. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 5 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Și acum amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, dar haideți să verificăm totuși. Amendamentul 67. Deschid votul și am închis votul. 23 la 18 la 0 se adoptă. Amendamentul 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 70. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 71. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 6 acum. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 81 este cel următor. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amenamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 83 pentru, împotrivă, împo, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 83, votul deschis. Și acum e închis. 18 la 23 se respinge. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm și aici. Amendamentul 84, votul e deschis și închis acum. 6 la 4, 35, de fapt un răspuns uh, cât se poate clar. Și atunci uh, se respinge și trecem la 85. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se cere verificarea. Verificăm prin vot electronic amendamentul 85. Votul e deschis și închis acum. 21 la 19 se adoptă. Amendamentul 86. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 89 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 90 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins amenamentul 93, pentru că 92 este caduc. Ba nu, președintele se corectează 92, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Amenamentul 92, vot electronic deschis. Și închis acum. 8 la 34. Ce era mai clar de atât? Nu știu, uneori mi se pare chiar ciudat. Și acum 93. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Și atunci trecem la amendamentul oral. Vreau să știu dacă mai întâi dacă există obiecții față de acest amendament. Nu este cazul. Atunci cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem la amendamentul 95. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 96. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 97. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 98. Ba nu, 98 este caduc. Cine e pentru 99 atunci? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 101. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 7. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat amenamentul 111 este cel care urmează. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 8 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 122. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, adoptată. 123 pentru, împotriva, abțineri, respins. 124, cine pentru, împotriva, abțineri, aici trebuie să verificăm. Verificăm amenamentul 124. Am deschis votul și am închis votul. 25 la 17 se adoptă. Și acum 128. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 129. Cine pentru? Împotrivă? Abține respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 132 Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 133. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 134. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Deschid votul pe amendamentul 134. Paul, ne urmezi și tu? Deci, am deschis votul pe 134 și acum l-am închis. 30 la 13 se adoptă. 135. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 136. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 137. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 138. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 139. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Și acum ajungem la votul final. Am deschis votul. Și l-am închis acum. Și anume 40 la 3 la 0 se adoptă. Felicitări raportorului, vă mulțumesc. So, wir kommen jetzt. Și trecem acum la punerea în aplicare a sistemelor de transport, de ticketing multimodale integrale, integrate, îi dau cuvântul lui Dieter Koch. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru amendamentele foarte multe și foarte bune care au fost uh, înaintate, 4 de la GUE, 6 de la FDD, 17 verzi, din nou 33 PPE uh, și de la ALDE câteva și 43 uh, de la S și D. Cam uh, aceasta este statistica. Foarte multe amendamente foarte bune. Nimeni nu îmi respinge, văd abordarea, există foarte multe completări foarte bune și clarificări foarte bune, concretizări și suntem în momentul în care acum elaborăm compromisurile și sper ca să ținem cont de toate aceste propuneri. Am uh, așadar uh, ca intenție să introduc toate amendamentele în compromisuri și sper ca și la toate din aceste amendamente să pot găsi într-adevăr uh, o utilitate și cred că așa și este. Unele amendamente se potrivesc mai bine la alte paragrafe, de aceea o să le introduc, dar o să le introduc în alt moment al al raportului pentru a menține coerența textului și pentru a, de asemenea, a evita paralelisme. Există anumite amendamente pe care eu nu aș vrea să le preiau în amendamentele de compromis. Unele nu sunt greșite, dar pur și simplu nu se potrivesc la acest subiect. Subiectul pe care îl discutăm acum, al biletului integrat, și se potrivesc mai degrabă, de exemplu, un al patrulea pachet feroviar Definiția unui uh, emiterii de bilete integrate uh, la 33, de exemplu, este uh, superfluă, pentru că un bilet integrat înseamnă un bilet pentru o călătorie, un bilet unic, care permite însă folosirea mai multor mijloace de transport. Definirea aceasta este deja făcută și se poate citi de asemenea în documentul Comisiei, deci nu trebuie să ne mai punem întrebarea despre definiție în acest document. Uh, pentru ca să fie o claritate mai bună, trebuie să vedem o separare foarte clară între două etape. Pe de o parte, informații și planificarea unei călătorii și, pe de altă parte, rezervarea și uh, emiterea biletelor. Sunt două etape care sunt diferite în timp, dar sunt și diferite din punct de vedere calitativ. Punerea la dispoziția informațiilor este primul pas foarte important și de aceea noi uh, am cerut Comisiei Europene să se implice pentru un acces uh, corect și echitabil la aceste uh, informații cu privire la călătorii în timp real și care să fie conforme și cu legislația. În ceea ce privește etapa a doua, emiterea biletului, eu aș propune să creăm aici un cadru juridic. Foarte mulți colegi au spus că dacă nu există progrese din partea diferiților actori de pe piață pentru biletul integrat, să se facă propuneri legislative prin Comisia Europeană pentru a obliga o schimbare, amendamentul 97, Van den Kamp, 44 Kramer, 52 Aia la Sender, 59 alții. Deci această idee ar fi una foarte bună, cred eu, pe care aș putea să o propun în compromisuri. În plus, n-ar trebui să se facă o diferență între ofertanții privați și ofertanții uh, publici. Dacă e vorba de un acces uh, echitabil și corect a informații, nu numai o parte din cei care oferă aceste servicii trebuie să fie implicați, ci toți. De aceea, amendamentul 49 și 72 sunt destul de problematice, măcar în parte 72. Nici nu pot susține însă amendamente care se referă la tehnologii specifice, de exemplu amendamentul 121 care se referă la, la cartele chip integrate digitale. Ar trebui să încercăm să avem o abordare neutră din punct de vedere al tehnologiei și nu să încercăm să propunem în acest raport o soluție tehnică. Mi se par foarte bune remarcile care au venit din partea noastră, care cer mai multă claritate, mai ales uh, formală, în, a lingvistică, adică pentru că în versiunea engleză există anumite cuvinte care devie, deviază de la varianta germană originală și la amendamentul 18, de exemplu, al doamnei Nielsen, sunt de acord cu această corectură. Toate, de asemenea și toate completările, cerința de stimulente pentru investiții, pentru uh, sistemele de emitere a biletelor, pentru îmbunătățirea interoperabilității. Toate acestea sunt foarte bune. Amendamentul 66 al uh, colegului Telicica, Bilbao și alților și altora. Deci aici mi se pare un lucru foarte bun. Amendamentul pentru considerarea nevoilor persoanelor vârstnice în amendamentul 102, foarte bun, și amendamentul 100. Sunt de acord și le susțin uh, puternic însă nu prea reușesc să mă descurc cu conceptul de persoane care au necesită protecție. Nu știu dacă e vorba aici de copii neapărat sau de persoane vârstnice, poate că doamna Bilbao poate să-mi specifice ce vrea să spună. Referirea la directiva 95-46C, la amendamentul 1 și 123 sunt absolut binevenite. Colegilor de la Econ însă trebuie să le spun că am învățat că un calendar mai strâns este necesar pentru ca ă, să nu se mai stea 12 sau 15 ani până când se pun aceste lucruri în aplicare și de aceea vă mulțumesc oricum pentru toate amendamentele pentru ca să putem într-adevăr să avem un calendar strâns. Am prevăzut așadar pe 13 mai să avem o întâlnire cu raportorii din umbră și până atunci să avem deja amendamentele de compromis pregătite. Alt calendar uh, important este că la plenara a doua din iunie vom vota și nu în iulie acest am, raport, pentru că altfel există prea pericolul să avem prea multe rapoarte la plenara de, la, de iulie, care s-au amânat deja și trebuie neapărat să terminăm acest dosar înainte de pauza parlamentară de vară, pentru ca pa, uh, Comisia să poată folosi această pauză și să înainteze uh, diferitele comunicări pe baza acestui raport. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și uh, acum ascult cu mare interes comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult raportorului nostru, Dieter Koch, și acum uh, Jens Nielsen dorește să ia cuvântul. Eh, Mulțumesc. E interesant eh, câte amendamente am avut. Asta înseamnă că toată lumea este interesată de acest eh, sistem integrat și acest sistem, uh, iată, are un mare potențial și e bine că ne-am pus de acord pe o serie întreagă de chestiuni, mai ales, iată, Comisia are uh, inițiativa necesară pentru a elimina obstacolele care se opun realizării unui asemenea sistem. Sunt necesare mai multe măsuri, de exemplu, accesul la informații, uh, Uh, la date. Uh, încă din 2014 am identificat obstacole, iar acum trebuie să acționăm și să îndepărtăm aceste obstacole. Mai există și alte subiecte în legătură cu care suntem de acord, de exemplu, nevoia de a afirma într-adevăr drepturile pasagerilor, ale călătorilor în uh, călătorile multimodale în Europa. O platformă pentru schimbul de cunoștințe și de bune practici în materie e o idee care ne arată că, într-adevăr, putem coopera bine pe viitor în acest sector al transportelor cu toți actorii implicați și avem și exemple pozitive uh, pe care să le urmăm. Poate am putea fi și mai preciși uh, că despre ambiția noastră de a crea uh, condițiile pentru sisteme noi și inovatoare însă trebuie să implicăm actorii eh, de pe piață, pentru că ei trebuie să eh, schițeze condițiile pe care și le doresc și noi trebuie să vegem să există condiții de egalitate pentru toți, să nu există o situație dominantă pe piață. Eu cred că raportorul va putea ajunge la compromisuri bune eh, și sunt convins că vom coopera bine în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul Jackie Foster acum? you, Chairman. Um, thank you to uh, our rapporteur. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului. Am uh, examinat amendamentele, cred că sunt uh, de calitate în general. Uh, uh, poate că unele sunt repetitive. Cred că punctul de vedere al domnului Koch este unul foarte sănătos și bun. De exemplu, Trebuie adesea să recunoaștem că uh, oamenii cu mobilitate redusă trebuie să aibă acces la mijloacele de transport. Însă am văzut un amendament, uh, de exemplu, eu ca femeie nu cred că trebuie să am, mă bucur de un tratament special, e ridicol. Cred că nu contează dacă cineva e femeie sau bărbat. Însă, mă rog, în ce privește Carta Drepturilor Pasagerilor, timp de ani de zile am uh, dat tot felul de legi privitoare la drepturile pasagerilor, deci nu știu ce mai înseamnă această carte. Pentru că uh, știți, cei care ați participat la această comisie timp de ani de zile, am avut uh, practic înscrise în lege drepturile pasagerilor, deci nu știu ce, ce mai înseamnă această carte. E doar un mesaj, poate, însă Cred că ar trebui să continuăm în direcția, pe direcția raportorului, pentru că dacă începem să luăm în direcții diferite, atunci vom pierde esența și argumentul nostru, pentru că timp de mai bine de 10 ani noi am spus următoarele lucruri, că noi ne așteptăm de la sectorul transporturilor și de la industria de transporturi să uh, ne ofere acest sistem integrat de bilete, că nu este ceva atât de complicat. Se poate, se putea face încă de mai mulți ani, de, însă există și o îndărătnicie, mai ales în uh, domeniul feroviar. Deci acest mesaj trebuie să-l transmitem și raportorul a și făcut-o. Nu trebuie să ne uh, lăsăm dezorientați de tot felul de amănunte. Nu, trebuie să păstrăm concentrarea, trebuie să avem voință politică, mai ales cu unul din mari jucători din industria de transporturi, pentru că, iată, oamenii pot intra pe internet în ziua de astăzi, pot cumpăra bilete de acolo, însă lucrurile ar fi trebuit să se miște mult mai rapid și nu Parlamentul European trebuie neapărat să facă, ci industria. Dar noi trebuie să impulsionăm în acest sens. Deci e bună direcția raportorului și sunt convinsă că va ajunge la compromisuri bune. Nu voi susține toate amendamentele. Sunt unele care pur și simplu nu au ce să caute în acest raport, cred eu, dar oricum mulțumesc raportorului. Mulțumesc, Pavel Telicica acum. Uh, I can also, walk. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În numele ALDE pot să spun și eu că noi apreciem uh, o abordare rezonabilă și realistă a domnului Koch. Sigur că vom avea reuniuni cu raportorii din umbră și vom clarifica lucrurile, vom mai și negocia ceva Acum, nu știu dacă intru în, e cazul să intru în detaliu acum în legătură cu unele amendamente la care s-a referit domnul Koch. A spus că pe unele nu le poate susține. Însă, cred că ce aș vrea eu să subliniez acum este că trebuie să fim conștienți uh, de care este punctul de vedere al industriei din branșă. În raportul Comisiei, Iată, am avut, uh, am, am avut două, trei întâlniri cu uh, mici companii în ultimele luni, cu organizațiile consumatorilor, cu operatorii. Sunt convins că vom mai avea șansa să mai avem un schimb de opinii și poate că ne surprinde cât de neclară este situația pentru mediul de afaceri. Putem să încercăm să demonstrăm asta, de exemplu, la amendamentul 36, în legătură cu care domnul Koch văd că are o atitudine negativă. Bun, pot să admit că uh, poate fi ceva superflu, mai ales în partea a doua, însă un bilet poate fi înțeles ca o bucată de hârtie sau poate fi înțeles ca un contract pe care îl închei cu anumiți operatori. Și apoi intervine claritatea cine e responsabil pentru ce anume dacă astăzi se întreții cu mediul de afaceri, cred că majoritatea absolută va spune, bun, noi dorim interoperabilitate, însă, practic, nu ne dorim un bilet unic și integrat din cauza că situația este neclară, nu se știe care sunt relațiile între diferiții contractori. Deci, eu spune că putem, într-adevăr, clarifica formularea aici, însă consider în continuare că ceea ce trebuie, de fapt, să clarificăm e ce e prea ambițios și ce e realist pe termen mediu. Dacă dorim, într-adevăr, un sistem integrat, vorbim de costuri relativ ridicate. Trebuie să ținem cont de asta. Poate vă voi explica la reuniunea uh, raportorilor din umbră ce mi s-a mai spus la aceste reuniuni, însă trebuie să vedem, de exemplu, dacă n-ar fi bine să avem o distinție între uh, furnizorii de serviciu publice și privat. Prin definiție, cei din domeniul public nu, sunt, nu că sunt obligați, însă au poziția, se așteaptă de la ei să se miște mai rapid înspre direcția acestor servicii integrate. Organismele publice și întreprinderile publice au mai mult, au mai mare greutate, practic, decât privații în acest domeniu. Și, în final, aș mai spune că, privind diferitele amendamente, va trebui să înțelegem că uh, sistemul integrat va funcționa dacă noi vom putea să uh, furnizăm două lucruri. În primul rând, să asigurăm drepturile călătorilor, ale pasagerilor. De exemplu, uh, e o situație diferită cu drepturile pasagerilor pe calea ferată decât uh, alte mijloace de transport și în al doilea rând. Și e vorba de o misiune orizontală și grea să introducem mai multă egalitate între diferitele moduri de transport. Dacă nu facem asta, cred că vom avea foarte mari greutăți să convingem operatorii să se miște mai rapid înspre direcția uh, ticketingului integrat. Însă mă voi opri aici, că vom mai avea ocazia să analizăm uh, documentul și amendamentele în detaliu. Sunt două, trei amendamente în legătură cu care domnul Coh are o poziție diferită față de cea autorilor și voi încerca să le explic și sunt convins că cu schimbări minore ne vom înțelege mult mai bine. Însă susțin în general abordarea domnului Koch. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Kilin. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset raportööri Kohille Hän hyvin... Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc domnului Koch pentru munca sa deosebit de constructivă. Vreau să vă atrag atenția asupra unor elemente din uh, acest uh, text. Mai întâi, externalizarea unor costuri interne. Este o chestiune foarte importantă, într-adevăr, dar eu m-aș apleca în special asupra acestui aspect în relație cu sistemul propriu-zis de ticketing, de emiterea biletului. Cred că externalizarea acestor costuri ar, ar întârzia punerea în funcțiune a unui sistem de ticketing integrat. Și eu aș personal aș prefera să nu mai pierdem timpul cu nimic, ci din potrivă să progresăm mai rapid. În același timp, internalizarea costurilor externe nu trebuie să împiedice uh, apariția acestui sistem de ticketing integrat. Și apoi, în legătură cu punctul de vedere al Comisiei, în opinia mea, trebuie să existe, până la urmă, un rol de jucat de Comisie. Trebuie ca Comisia să pună la punct niște reguli după care să funcționeze acest sistem și um, Comisia nu trebuie să fie însă responsabilă pentru crearea uh, acestui sistem de ticket integrat. Operatorii privați ar trebui să facă acest lucru. În același timp, este important ca sistemul de ticketing să fie realizat astfel încât uh, și noi actori pe piață să poată Uh, pătrunde pe această piață la un moment ulterior, oferindu-și serviciile. Sigur că nu putem defini aceste servicii acum, aceste funcții, dar nou sistem, nu trebuie să fie un obstacol în calea uh, pătrundere pe piața unor noi operatori. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Karim Adeli. Merci, Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte. În numele colegului meu, Devor Șeleg, Domnule raportor, vreau să vă mulțumesc pentru activitatea pe care ați depus-o și timpul pe care ați investit în acest raport. Ar, colegul meu ar dori să vă transmită câteva idei. În primul rând, ca să atingem idealul de a avea un singur bilet uh, care să poată să se potrivească la multe mijloace de transport, la tehnologia actuală, trebuie să ținem cont de prestatarii de servicii în momentul de față și avem senzația că progresul tehnologic a avansat mai repede decât uh, legătura dintre prestatarii de serviciu și uh, felul în care s-ar putea aplica aceste noi tehnologii. Dacă ar trebui să avem un uh, nivel european comun pentru această Um, emitere de bilete, este o provocare foarte mare. Deci Uniunea Europeană ar trebui să investească foarte multe fonduri în inovare și ar trebui de asemenea să prevadă fonduri care să aibă ca scop punerea în aplicare a unor noi instrumente. Se vede că se fac deja anumite investiții, dar că punerea în aplicare nu este încă acum în curs. În momentul în care vorbim despre acest sector, nu trebuie să uităm de legătura Uh, care necesită o nouă abordare, adică legătura între un loc de muncă durabil, eficient și uh, sectoarele acestea care sunt uh, foarte importante momentan în Europa. Al doilea lucru, domnule raportor, pe care vreau să vi-l transmit, este legat de informații. Aceste informații trebuie să fie accesibile tuturor uh, și uh, persoanelor cu mobilitate redusă, care au un handicap și așa mai departe, mobilitatea trebuie să fie un drept pentru toată lumea și nu trebuie să uităm aceste persoane mai defavorizate. Este clar că astăzi problema financiară este una de prima amploare și de aceea raportul trebuie să invite Comisia să promoveze datorită sinergiilor de cofinanțare transeuropene, telecomunicații și așa mai departe. Um, deci trebuie să incite să, să investească pentru ca să se poată într-adevăr face aceste schimbări. Vreau să închei spunând că dependența din ce în ce mai mare de tehnologia TIC trebuie să fie și ea protejată de practicile ilegale, cum ar fi frauda de bilete, de exemplu, pentru ca să nu mai avem obstacole în calea emiterii de bilete unice în Europa. Nu trebuie nici să uităm ultimul argument, și anume cel că în întregul lanț va trebui să putem calcula uh, amprenta de carbon și performanța de mediu a diferitelor uh, mijloace de transport. Dacă astăzi, în modelul pe care îl avem noi, ni se spune că transportul reprezintă foarte mult din uh, emisiile cu efect de seră, trebuie să încercăm să facem tot posibilul pentru a integra aceste noi performanțe fără să creăm daune pe alte parte. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule raportor. Vielen Dank, jetzt ist Bilbao. Izaskun Bilbao are cuvântul acum. Sí, gracias, y gracias también al ponente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului, domnului Koch, pentru informațiile și prezentarea uh, amendamentelor. Noi am depus, sigur, diverse amendamente, mai mulți membri ai ALDE am depus amendamente. Eu am făcut-o în mod individual și vi le voi prezenta foarte rapid. Uh, în raport se face referire la necesitatea de a se respecta cel de-al patrulea pachet feroviar, dar trebuie să fie un document coerent. Nu e suficient să se îndeplinească prevederile și uh, din uh, al patrulea pachet feroviar, pentru că e necesar ca, de asemenea, să se îndeplinească și proiectele uh, stabilite ca prioritare în rețeaua transeuropeană de transport și mai ales să ajungem la un acord în ce, pri, în ce privește cerul unic. Sunt proiecte care trebuie să fie coerente între ele, dacă altfel nu vom avea un bilet unic european. Dacă astăzi eu nu pot să iau un tren direct de la Bilbao la Paris, atunci cum putem vorbi de un, de un bilet unic? Pentru că aceste proiecte au fost frânate și nu vom respecta termenele pentru executarea acestor proiecte, care deja au fost uh, uh, definite ca fiind prioritare. În al doilea rând, E necesar să fim coerenți și cu proiectele viitoare pentru acest uh, bilet unic european. Pentru că, dincolo de uh, aspectul social, oricum va fi ceva foarte important pentru a construi identitatea europeană și la asta mă refer într-un din amendamente. Nu doar locuri de muncă de calitate, ci o mai mare mobilitate socială și uh, de ocupare. Și e necesar, după cum a menționat raportorul, uh, să se includă și referirea la persoanele uh, cu mobilitate redusă, uh, cu diferite incapacități și, sigur, eu m-am referit la persoanele uh, cu vulnerabilități speciale, pentru că vedem în cadrul regional se uh, gândește acest bilet unic cu referire specială la persoane vulnerabile pentru a îi ajuta și pe ei ca să se bucure și ei de aceste bilete unice. De exemplu, dacă sunt studenți care au burse și subvenții, atunci se poate utiliza și ei acest tip de bilete. Sau persoane care sunt supuse riscului de excluziune socială Eh, trebuie să ia măsuri ca și ei să aibă acces la aceste bilete unice. Deci la, asta, la această categorie mă refeream când vorbeam de persoane eh, cu vulnerabilitate specială. E important să cerem Comisiei Europene să eh, stabilească o bază de date, să înființeze o bază de date de bune practici. Spunea un coleg că în Suedia avem un exemplu. Noi am văzut în vizita noastră în țara Baștilor că există un bilet unic în fiecare din regiunile țării Baștilor și lucrăm la un unic bilet de transporturi pentru întreaga comunitate autonomă a țării Baștilor. Deci sunt experiențe care deja funcționează în cadrul local și regional și ar fi interesant acum ca toate aceste cunoștințe și experiențe pe care deja le avem să le punem în comun într-o bază de date ca să poată fi folosite și de alții. Deci aici trebuie să facem eforturi, cred eu, ca să nu mai inventăm din nou apa caldă și să ne concentrăm pe noutățile veritabile și în convențiune la dezvoltarea tehnologică în final. De ce trebuie să menționăm dezvoltările, evoluțiile tehnologice? Ca după ce trece timpul să nu vedem că nu putem avea un bilet european pentru că fiecare în parte și-a construit sistemul său diferit. Deci e mai bine să există un dialog în acest moment între toate autoritățile competente și uh, actorii din mediul privat, ca să vedem până unde trebuie să avansăm, uh, fără să definim exact care trebuie să fie, să fie sistemul, însă trebuie să avem niște criterii armonizate la nivel european, ca apoi, pe viitor, să nu ne întâlnim cu probleme ca cele cu care ne întâlnim în transportul pe cale ferată. Să anticipăm problemele și deci uh, e necesar să o facem pe calea dialogului. Și încă ceva, să spuneați că e necesară o dezvoltare coerentă între toate sistemele de transporturi. Iată, de exemplu, cum spune președintele nostru, noi știm că trebuie să facem referire și la biciclete, eh, la pistele pentru bicicliști, care trebuie și ele integrate în acest sistem, pentru că avem experiențe la fel regionale și locale, unde, iată, bicicleta e incorporată și în, în biletul unic. Mulțumesc! Vielen Dank. Jetzt Lucy Anderson. Mulțumim foarte mult, Lucy Anderson acum. Thank you very much for this. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, raport și pentru că ați ținut cont de amendamente, domnule raportor. Sunt foarte bucuroasă că există o abordare transpartinică față de foarte multe din subiectele din acest amendament care arată că există un consens în comisia noastră în general. Aș putea să spun mai multe lucruri, dar vreau să subliniez două puncte mai ales. Mai ales răspunzând la încercarea de a ne afla în, că ne aflăm în afara directivei REMIT. Eu nu cred că suntem și altceva se referă la amendamentul 27, la importanța serviciilor digitale în cadrul agendei totale. După cum știți, aceasta este o prioritate absolută pentru Comisie Um, piața unică digitală și este din ce în ce mai clar pentru mine că nu putem să creăm uh, anumite condiții pentru pasageri în Europa într-un sistem uh, integrat cu adevărat uh, de transport dacă nu abordăm această problemă. E vorba de un patchwork destul de mare și este vorba și de biletele integrate aici foarte mult. Dacă ne plimbăm prin Europa și nu avem acces, de exemplu, la o piață digitală adevărată, de multe ori nici nu vei putea să-ți cumperi respectivul bilet, pentru că nu știi de unde, nu știi cum să-ți faci rezervarea și așa mai departe. Și deci trebuie să se facă progrese. De exemplu, uh, SNCF-ul francez are acum uh, un sistem foarte clar în care există wifi liber uh, în autobuze pentru ca să poți să îți cumperi biletul, de exemplu. Și în Croația s-au făcut progrese Uh, gara centrală de la Zagreb are wifi liber. Deci trebuie să punem pasagerii într-o poziție în care trebuie să știe care sunt drepturile lor uh, în ceea ce privește biletele și să poată de asemenea să își programeze și să își rezerve biletele în uh, mers. Deci este foarte important ca Parlamentul să înțeleagă aceste priorități. Cred că e foarte important să acționăm acum. Iar al doilea punct se referă la disabilități. Am așteptat foarte mult să avem în fine un progres pe, în ceea ce privește um, actul de accesibilitate, care este absolut important în domeniul transportului. Vă mulțumesc foarte mult pentru că am avut uh, discuția despre companii aeriene și drepturile persoanelor cu disabilități, pentru că știm că sunt chestiuni de mare interes. Acum discutăm despre bilete. Multe persoane nu pot să treacă să călătorească în Europa, ba chiar nici în țara lor, pentru că nu pot fi siguri, de exemplu, că, uh, având în vedere disabilitatea lor, vor putea avea, într-adevăr, spații de suficiente pentru persoane în scaun cu rotile și așa mai departe. Deci, trebuie să asigurăm uh, că Comisia înțelege să ia în fine un rol de pionier pe acest domeniu și să facă progrese în ceea ce privește accesibilitatea în fine. Mai sunt și multe alte puncte, dar nu vreau să le menționez acum și vreau doar să vă mulțumesc. Mulțumesc și acum Ismail Ertug și închid lista de vorbitori. Te rog, Ismail. Auch von meiner Seite. Mulțumesc uh, și eu raportorului pentru bună colaborare de până acum vreau să evidențiez unele aspecte care pentru mine sunt importante. Mai întâi, cred că avem nevoie de standarde deschise și de interfețe deschise pentru acest ticketing integrat. Și să nu uităm că trebuie să nu excludem și noile opțiuni uh, de transport, uh, carpooling-ul, punerea în comun a unor uh, autoturisme sau îmbarcarea bicicletelor pe mijloacele de transport. Însă, n-aș dori să prescriem într-un cadru de reglementare cum anume trebuie să funcționeze tehnica prin care se realizează acest ticketing integrat. Haideți să lăsăm asta pe seama tehnicienilor și atunci cu siguranță că produsul finit va fi unul mai bun decât cel pe care și-l imaginează politicienii. Însă, trebuie să trebuie să ne gândim la Uh, sistemele, la sistemele de date, sistemele informatice uh, închise. N-ar fi de dorit așa ceva. De gândiți-vă doar la Apple și la Android, două sisteme care nu discută unul cu celălalt. Eu nu cred că ne-ar ajuta așa ceva. În același timp, cred că este important ca operatorii de transport să fie cei care să uh, ofere serviciile de ticketing. Deci uh, nu cred că ar trebui să lăsăm asta pe seama unor terți, pentru că există motoare de căutare în internet uh, și tot felul de aplicații care ar putea să aroge aceste funcții. Nu. Cred că operatorii de transport sunt cei mai măsură să se ocupe și de emiterea biletelor. Cam acestea au fost cele mai importante aspecte pe care eu am considerat că este totuși uh, important să le vi le împărtășesc. Mulțumesc. Acum, uh, doamna Copcinska, directoare la Direcția Generală MUV a Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. Uh, voi fi foarte succintă pentru că am avut deja șansa să fiu prezentat aici când a fost prezentat pentru prima dată acest raport. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European pentru activitatea lor foarte cuprinzătoare și pentru amenamentele care sunt într-adevăr foarte multe, dar și de bună calitate. Salutăm vasta majoritatea acestor amendamente pentru că credem că ele se îndreaptă în direcția cea corectă și fac textul mai puternic, mai bun. În același timp, cred că sunt binevenite pentru că ne, ne permit nouă comisiei să uh, intervenim de o manieră mai coordonată pe acest subiect. Suntem conștienți de cererea dumneavoastră, a multora dintre dumneavoastră, ca uh, Comisia să aibă o abordare de, uh, de tip pas cu pas, să începem cu uh, probleme de tipul accesului la datele privind uh, traficul și apoi acest, să coroborăm aceste date, pentru ca în cele din urmă uh, eliberarea ticket, uh, biletelor să poată fi cât se poate de flexibilă și în funcție de traficul real. Evident, Comisia nu va crea propriul său sistem de ticketing, ci dorește doar crearea unui cadru de reglementare în care să se ofere aceste servicii. Este extrem de important ca acest cadru de reglementare însă să fie unul oportun și să formeze o bază corectă pentru informații uh, și date care să fie făcute accesibile mai multor operatori și uh, publicului călător în același timp. Eu cred de asemenea că trebuie să avem aceeași abordare față de sectorul public și sectorul privat, care dețin ambele astfel de date. Um, de pildă, oferirea unor informații cu privire la mersul actualizat al trenurilor este, este un astfel de exemplu. Dar există și multe alte informații care pot fi foarte valoroase da? Mă gândesc la informații privind servicii de tip park and ride, car sharing și așa mai departe. <clears throat> În această propunere concretă, cred că trebuie să avem o abordare de tip pas cu pas și să nu încercăm să, ap- să abordăm toate aspectele în același timp, ci doar pe măsura, pe, în, în măsura în care evoluează acest sistem susținem întru totul opinia acelora dintre dumneavoastră care eh, doresc să se formuleze eh, și mai clar și mai răspicat eh, principiul egalității, echității cu privire la condițiile de participare la acest sistem, adică ca informațiile să fie oferite Uh, astfel încât toți uh, uh, operatorii să aibă aceleași condiții de lucru. Știți că suntem în curs de finalizare a legislației privind datele reale din, de monitorizare a traficului și, evident, vom reveni în această comisie cu noi propuneri legislative pe această temă câteva comentarii suplimentare pe care aș vrea să le mai fac acum. Salutăm acele amendamente care solicită în mod ferm garanții cu privire la susținerea infrastructurii digitale prin toate uh, căile și modalitățile FC, uh, CEF sau Orizont 2020. În același timp, susținem solicitarea ca în ce privește datele cu privire la trafic să se țină cont și persoanele, de persoanele cu mobilitate redusă. Așa cum susțin unele amendamente, informațiile cu privire la anumite opțiuni legate de itinerar trebuie să fie oferite în mod neutru și nu trebuie să fie uh, părtinitoare. Este o afirmație foarte importantă. Uh, de asemenea, așa numitul geoblocking uh, trebuie avut în vedere și este de fapt deja o parte importantă a strategiei Comisiei care va fi prezentată mâine. Într-un ultimul comentariu aș mai spune că în ce privește drepturile pasagerilor în transportul multimodal, eh, suntem în curs de desfășurare a unui studiu de impact eh, prin care încercăm să vedem eh, cum sunt afectate, cum este afectat cadrul de reglementare actual cu privire la drepturile pasagerilor în transportul multimodal. Eu cred că Pot să mă opresc acum aici. Vreau să vă mulțumesc, uh, stimați membrii acestei comisii, pentru munca depusă până acum și suntem curioși să vedem care vor fi ampenamentele de compromis pe care ni le veți prezenta în curând. Mulțumesc. Dieter Koch și eu voi fi succint, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamnelor și domnilor colegi, pentru faptul că mă susțineți în activitatea mea, uh, că mă încurajați să continui activitatea și vă mulțumesc pentru toate amendamentele primise. Uh, am înțeles că aceste amendamente ale dumneavoastră se grupează în principal în jurul drepturilor pasagerilor, inclusiv pasagerilor cu mobilitate redusă. Eh, știți că acum 15 ani am fost un membru fondator al Disability Intergroup, deci eh, țin cont de acestea. Eh, se, se spune că industria, piața trebuie să se reglementeze în cea mai mare parte pentru că nu putem face nu putem face noi prescrieri în prescripții în ce privește modul în care trebuie emise anumite bilete. Nu, aici participanții, operatorii pe piață trebuie să se înțeleagă, trebuie să se autoreglementeze și dacă, doar dacă nu se întâmplă nimic după o vreme, trebuie să intervenim noi. Cu aceasta cred că mă opresc și voi încerca să integrez sugestiile dumneavoastră pe cât e posibil în amendamentele de compromis. Mulțumesc foarte mult, Stimate coleg, uh, înainte de a trece mai departe, vreau să salut uh, uh, cei 26 de oaspeți ai doamnei Daniela Luto din Italia. Bine ați venit în mijlocul nostru. Dann gibt's eine weitere Gruppe. Și mai este un grup și anume 18 vizitatori din partea Federației Lucrătorilor din Transportului sunt oaspeții eh, colegii noastre, colegii noastre Lucy Anderson. Bine ați venit și dumneavoastră. Und jetzt können Sie gleich den nächsten Tagesordnungspunkt. Și acum veți putea participa, stimați oaspeți, la următorul nostru eh, punct de pe ordinea zi. Raportor este Knut Fleckenstein și îi dau cuvântul pe tema serviciilor portoare. Mulțumesc, domnule președinte. Un nou capitol al poveștii nemuritoare începe, dar de data aceasta am speranța că să putem ajunge la un rezultat rezonabil. Scopul acestei propuneri a Comisiei este ca porturile din Europa să fie mai uh, competente, competitive și în același timp să se îmbunătățească rețelele TNT și să se îmbunătățească serviciile portoare în general. Investițiile în porturi să devină mai interesante, mai atractive, printr-o transparență financiară a porturilor mai bună și printr-o autonomie portoară mai mare. Și, în același timp, o independență și o supraveghere mai bună a, a, și a drepturilor utilizatorilor să fie garantată. O primă prezentare a acestui dosar a fost făcută în noiembrie 2013, de atunci s-au întâmplat deja destul de multe. Avem o comisie nouă, avem o nouă comisară, din fericire, după cum s-a văzut. Avem un nou parlament și colegi noi care se ocupă de acest subiect. Consiliul uh, și-a exprimat în octombrie 2014 uh, avizul și a încheiat procedura sa și situația din porturi pentru lucrători s-a stricat foarte mult, cel puțin în anumite zone. În uh, a, montele discuțiilor care vor a uh, începe, am discutat cu ESPO, FIPORT, ESCA și ITF și cu alții, alți actori din domeniu. În primul rând am avut o întâlnire în februarie cu doamna comisar Bulci, în care am fost de acord că trebuie să ne ocupăm mai bine de transparența financiară a porturilor și de supraveghere. De aceea, părerea și poziția va fi poate puțin alta decât cea pe care o știa din legislatura anterioară, cel puțin de la mine nu se va mai vorbi de deschiderea piețelor, nu se va mai face excepții așa cum a fost prevăzut în uh, proiectul anterior. Capitolul acesta a fost destul de controversat încă de la început, pentru unii era prea puțin, pentru alții era deja prea mult și noua comisară are o abordare foarte pragmatică, zic eu. În orice caz, Nu se mai vorbește de o euforie a liberalizării, așa cum era cazul la, la predecesorul ei. Eu zic că este foarte bună această abordare, colaborăm foarte bine cu raportorii din umbră și sper să putem să elaborăm într-adevăr un document solid. Permiteți-mi să spun o frază despre situația um, tokerilor. Situația în uh, domeniul acesta este una foarte flexibilă în momentul de față. Există o nevoie foarte fluctuantă de lucrători. Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a garanta siguranța locurilor de muncă în acest domeniu. Munca sezonieră este una foarte problematică pentru porturi, nu numai pentru lucrători, dar și pentru siguranța portului. După părerea mea, nu se poate ca în secolul 21 să avem uh, persoane care să stea la ghișe, la coadă pentru ca să îl găsească un loc de muncă. O muncă sezonieră în secolul 21 nu poate să fie susținută de către noi pur și simplu și cred că va trebui cel puțin uh, într-o manieră să încercăm să reglementăm acest lucru. În ceea ce privește transparența, financiară, e nevoie de un cadru stabil, de un cadru stabil atât politic cât și uh, um, unul uh, economic, este nevoie de transparență economică, de transparență financiară și taxele portoare și taxele în general trebuie să fie transparente și trebuie să existe totuși destulă flexibilitate port, pentru portul respectiv, pentru că nu vrem să facem uh, un sistem pe care să-l introducem cu preț unic, de exemplu, ci vrem să lăsăm competiția între porturi uh, liberă. Aceasta face, aduce cu sine și un cadru juridic pentru reglementarea ajutoarelor de stat. Acesta nu este un punct din partea DigiMove, ci mai degrabă din partea DigiCompetition. Competition. Și de aceea este foarte important ca cele două direcții generale să comunice pe acest subiect. Sunt foarte bucuros că Digi Competition în 2015 ne-a declarat că în 2015 se va discuta dacă se acceptă acele excepții de bloc, block exemptions, sau nu. Și Comisia va hotărâ de asemenea dacă trebuie să se facă o listă a investițiilor în care este posibil să se ajute cu uh, ajutoare de stat sau nu. Pentru că se pare că această variantă este o posibilitate dar există o diferență, de exemplu, între reprezentanții portului din Bremerhaven sau din Hamburg, unde vom găsi, de exemplu, un răspuns mult mai uh, nuanțat decât în alte porturi și cred că trebuie să știm că există o diferență foarte mare între porturi. Trebuie atunci când reglementăm lucrurile să nu stricăm ceea ce e bun. Permiteți-mi uh, să mai vorbim și despre supravegherea și despre drept, supravegherea în general și drepturile utilizatorilor. Am aici aceeași poziție ca până acum, avem nevoie de o, un oficiu de plângeri independent în care să se poată depune plângerile în momentul în care nu sunt de acord cu autoritatea portuală, Um, dar o soluție one size fits all nu este bună pentru porturi. Important este să existe acest ghișeu de plângeri, cum se va stabili el și cum va arăta. Putem să lăsăm la îndemâna porturilor, există state membre în care merge, în care nu trebuie să inventăm nimic nou, în altele trebuie să existe libertate despre cum vor să, exam- să examinez, să, mă cer scuze, să întocmească acest uh, ghișeu, dar trebuie să nu fie unul de paravan, ci trebuie să fie unul care chiar funcționează. Și dacă nu merge, atunci trebuie să existe posibilitatea să te plângi despre faptul că nu există o instanță de plângeri. Am senzația după primele două discuții pe care le-am purtat cu raportorii din umbră că Parlamentul totuși are șansa să găsească o soluție unică, o soluție bună, după ce se stabilește problema um, reglementării pieței și momentul în care liberalizarea excesivă nu mai este un subiect, după cum spuneam, eu zic să ne punem pe treabă și cred că putem să reușim cu acest dosar. Eu o să fac tot ce se poate pentru ca să terminăm uh, cât mai repede și pentru ca să uh, implic și pe raportorii din umbră cât mai repede. Mulțumesc foarte mult! Domnule Fleckenstein, în calitate de raportor, nu pot decât să-mi amintesc că acesta este cea de-a treia încercare, pentru că deja de două, în, de două ori Parlamentul a respins pachetul portuar și poate că la a treia încercare merge, ca așa spunem povești, și atunci are cuvântul acum, vin Van de Camp. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce mă privește, Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră. Noi, PPE-ul, suntem foarte satisfăcuți de această ocazie pe care o avem acum și de calendarul nou pe care ni l-ați prezentat și pe care ni l-a prezentat domnul Knut Fleckenstein acum. Anul trecut uh, am discutat despre alte priorități, acum însă sunt alte priorități, clar, și vreau să fac câteva precizări, să pun câteva întrebări. Pentru prima dată avem o poziție comună a Consiliului. Pentru aceasta nu putem decât să fim bucuroși, cred, pentru că nu se întâmplă foarte uh, repede ca Consiliul să acționeze mai repede decât Parlamentul, deci putem să-i felicităm. Și aici vreau să pun întrebarea mea. Vreau să întreb dacă vorbim aici de un regulament sau de o directivă, pentru că dacă vorbim de un regulament, atunci nu înțeleg de ce Consiliul dorește mai ales o directivă și pe noi, de fapt, nu ne interesează foarte mult acest aspect, dar aș fi vrut să știu care este poziția raportorului. O a doua întrebare. Se vorbește numai de uh, porturile care se ocupă de transport sau și de porturile maritime în general? Pentru că există o confuzie aici, cel puțin noi la PPE suntem pentru transparență. În ceea ce ne privește, vrem să extindem însă toate aceste prevederi la toate porturile. Al treilea punct, în ceea ce privește aplicarea regulamentului sau, mă rog, directivei ce va fi, mi se pare că e clar că există un acord între uh, poziția capitanilor și a lucrătorilor portuari. Noi nu vrem să avem un text gol, ci vrem să existe un text compact care se poate aplica, aplica la mai multe categorii. S-a vorbit de autonomia porturilor, de concurența între porturi și că susținem această posibilitate. Noi trebuie să fim însă sinceri, trebuie să existe competiție între porturi și porturile trebuie să fie și autonome, însă aceasta are legătură cumva și cu transparența. Eu sunt de acord cu părerea raportorului cu privire la calendar, sunt de acord cu transparența, vizibilitatea, puncte foarte importante într-adevăr. Noi însă nu vrem să așteptăm uh, cu mâinile în șold să vedem ce se întâmplă cu concurența de la sine. Noi suntem un sector foarte important, acesta este un sector important și eu chiar cred că noi uh, în domeniul transportului trebuie să facem uh, tot posibilul pentru ca să, se fun- să funcționeze și DigiMove-ul. Digi Competition sunt persoane foarte interesate, foarte competente, dar nu sunt neapărat interesate de transport și de aceea vreau să încercăm noi să facem această presiune. Aș vrea să vă transmit, domnule președinte, președinte, și o altă chestiune în ceea ce privește accesul la piață. Mi se pare că am înțeles bine că um, raportorul dorește să modernizeze acest capitol, să-l schimbe, dar nu dorește să-l elimine complet. Și avem anumite obiecții în legătură cu acest punct, pentru că vrem ca acest capitol să se mențină. Problema vigilenței independente Aici suntem de acord, într-adevăr, trebuie să existe o supraveghere independentă și interesele utilizatorilor, alt subiect, consultarea tuturor uh, actorilor interesați, da, s-a spus uh, destul de bine din partea raportorului cu poziția, despre poziția noastră și suntem de acord. În final, noi suntem foarte îngrijorați de situația socială a lucrătorilor. Există o atenție puternică în ceea ce privește modernizarea drepturilor și modernizarea sectorilor, sectoarelor, însă în ceea ce privește drepturile, aceasta nu poate să fie singura idee uh, ci și modernizarea sectorului trebuie să joace un rol foarte important. Cred că domnul Fleckerstein va ține cont de acest echilibru necesar. Va trebui să încercăm să menținem acest model, având condiții de lucru foarte sănătoase și în același timp și o concurență foarte sănătoasă. Mulțumesc! Mulțumesc, Peter Van Dalen, acum. Ja, voorzitter, dank u wel. Mulțumesc, domnule președinte. Și vreau să vă spun că mă bucură faptul că raportorul pune accentul pe transparența financiară. Eu sunt de acord uh, cu această poziție și sunt deja ani de zile de când ne ocupăm de chestiunea asta și din punctul meu de vedere e chiar punctul central al uh, raportului, transparența financiară. Adică nu putem uh, acorda subvenții Uh, care să distorsioneze concurența. Noi suntem în favoarea transparenței financiare totale. Însă poate a rămas un lucru care nu a fost uh, de ajuns deslușit. În ce privește accesul la piață, care sunt exact intențiile raportorului? Aș vrea, dacă se poate, niște clarificări suplimentare. Uh, și apoi, uh, cum a spus și colegul, uh, va fi un regulament sau o directivă? Că ar trebui să fie prevăzute derogări. Mă gândesc la lucrătorii portuari, mă gândesc la piloții embarcațiunilor, dar sunt și alte categorii care adesea sunt date uitării. Mă gândesc la muncitorii uh, de, de pe embarcațiunile care fac operațiuni de dragare. Ar trebui și ei incluși în această, în această normă. Și, oricum, uh, cred că este bună poziția raportorului. Știm că există o, foarte multe diferențe între porturi, o mare diversitate. Mă gândesc la uh, diferențe în finanțare, diferențe în arhitectura porturilor. Sunt porturi apoi în uh, pur private, sunt porturi publice. Deci o, sunt mari diferențe și mă bucură faptul că raportorul a subliniat această diversitate care trebuie luată în considerare. Și în acest cadru, cred eu că tocmai că nu putem avea o soluție care să fie valabilă pentru toată lumea în Europa. Însă n-am, n-am auzit să se fie exprimat raportorul în legătură cu un punct care uh, merită atenția noastră. Uh, care vor fi costurile administrative pentru porturi ca urmare a legilor adoptate de noi? Asta intră tot la îmbunătățirea uh, transparenței financiare. Dacă ne gândim la întregul proces, uh, dacă ne gândim la sporirea poverii administrative și birocratice, trebuie să fim foarte atenți. Sigur, se vorbește de o, un sistem de supraveghere independent. N-aș fi neapărat uh, în favoarea acestei măsuri, pentru că avem deja, uh, deja instrumente la dispoziție. Uh, bun, Comisia Europeană se poate organiza bine cu DG Move Cred că experiențele avute în domeniul supravegherii uh, independente sunt destul de negative. Curtea de conturi uh, și-a exprimat obiecțiile în legătură cu punerea în executare a bugetului comunitar, având în vedere modul în care sunt utilizate subvențiile europene și banii de la bugetul european. Uh, acest sistem de supraveghere independent de ani de zile nu prea e luat în serios, deci eu zice domnule raportor să nu o luăm pe această cale. În încheiere, eu înțeleg dilema raportorului în ce privește ocuparea, dar nu cred că aici putem să reglementăm noi pe de deplin problema ocupării. Ieri vorbeam de o societate durabilă, dar nu putem modifica întreaga societate, nu putem schimba societatea, putem crea condiții și un cadru în care să se îmbunătățească situația ocupării. Vedem, există investiții în China, din Arabia Saudită, în porturile noastre europene. Uh, noi permitem aceste investiții și suntem foarte atenți la cheltuieli și la costuri. Dacă noi credem că investițiile acestea în porturile noastre sunt pozitive, atunci trebuie să acceptăm să avem o politică mult mai dură în ce privește ocuparea. din acest punct de vedere uh, trebuie noi să reglementăm chestiunea dacă dorim să schimbăm condițiile refer, m-am referit la toate aceste investiții saudite chin, din China. Apoi. Uh, bun, în încheiere spune că există totuși cu această nouă inițiativă o evoluție foarte interesantă și vă aduce în continuare contribuția la document. Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt Gesine Meissner. Mulțumesc, care cuvântul Gesine Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și lui Knut Fleckenstein, raportorului nostru. Într-adevăr, este o poveste fără sfârșit, așa cum a spus-o și raportorul, dar sperăm să-i găsim totuși sfârșitul în acest proiect legislativ. Am uh, trecut prin diferitele stadii ale acestui dosar, pe care le-a numit deja raportorul, dar acum cred că suntem cu toții uh, de comun acord că uh, trebuie să închidem pachetul acesta. La început, uh, noi, Parlamentul, ne-am opus unei propuneri legislative în acest domeniu pentru că am fost de părere că totul funcționează bine în portul și nu trebuie noi să mai suprareglementăm aceste chestii. Mă rog, cu excepția unor detalii care păreau să mai aibă nevoie de corecturi. Și sectorul portuar a fost de aceeași părere, dar între timp uh, au fost identificate unele zone gri, uh, nereglementate sau insuficient reglementate și s-a considerat că este important ca pentru creșterea competitivității porturilor noastre și pentru creșterea transparenței uh, și a regulilor competiției să intervenim totuși. Um, în unele state membre, um, porturile încă nu au contracte cadru uh, uh, noi, armatorii fac și ei presiuni, pentru că și ei vor să știe exact uh, ce, va, ce impact va avea această directivă sau acest regulament, mă rog, ce o ieși de acolo. Și uh, important este, cum a mintit și Knut Fleckenstein, să găsim acum un consens. În cel mai multe privințe suntem într-adevăr de aceeași uh, părere. Transparența este foarte importantă dacă vrei condiții echitabile de, pentru competiția uh, comercială. Este foarte important ca ă, taxele portoare să fie făcute ă, transparente, accesibile, da? dar nu avem voie să reglementăm quantumul, quantumul acestor taxe pentru că fiecare port are specificitățile sale și trebuie să permitem ca porturile să stabilească singure, singure ă, această marjă de manevră pentru taxe portoare. Acum, în ce privește subvențiile, ne bucură că am ajuns la o să, am ajuns să întrevedem cel puțin o soluție. Trebuie să avem uh, în vedere aceste subvenții de stat pentru că ele influențează foarte mult impactul uh, acestei legislații când este pusă în aplicare. Aș vrea însă să mai primesc uh, lămuriri în ce privește aspectele Eh, cu privire la deschiderea pieței. Eh, nici domnul Fleckenstein, nici eu nu vrem o liberalizare fără limite, dar totuși dacă eliminăm eh, cu totul pasajul cu privire la deschiderea pieței, atunci porturile private ar putea să răsufle ușurate pentru că până acum erau, erau nemulțumite de situația actuală. Uh, în lumina discuțiilor de la Riga, mă gândesc dacă n-ar trebui totuși să uh, abordăm această temă. Um, Peter van Dalen a întrebat și el dacă nu cumva riscăm uh, o nefericire mai mare dacă nu reglementăm deloc această chestiune. Deci trebuie ca regulile competiției portoare să fie clare. Cu siguranță însă că vom primi din partea raportorului o propunere foarte bună pe care eu o voi analiza împreună cu colegii mei din grupul meu și atunci vom vedea în ce măsură corespunde realității și nevoilor din portul. Dar cred că majoritatea aspectelor putem spune că am avut o colaborare bună și îi mulțumesc încă o dată lui Knut Fleckenstein. Îmi place cum lucrez. Meia Kilundran. Și acum uh, urmează doamna Kilönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäisenä minulla on kirje ryhmä. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, uh, am o scrisoare din partea uh, raportorului din umbră al grupului meu. Este vorba de domnul Cologulu care ne spune că aș dori să-mi exprim ex, eh, interesul și dorința expresă de a colabora pe acest dosar pentru o îmbunătățire a serviciilor de transport în Europa. Sectorul portual este esențial pentru economiile europene și de aceea trebuie să ne concertăm pe crearea condițiilor care pot aduce prosperitate sectorului și servicii mai bune atât pentru operator cât și pentru utilizator. În ce privește regulamentul privind serviciile portoare, în lumina documentului de lucru elaborat de domnul Fleckenstein, prioritățile noastre au fost și rămân garantarea serviciilor tehnice de calitate, asigurarea securității și siguranței în toate etapele de lucru și în toate serviciile și, de asemenea, să garantăm și drepturile persoanelor afectate direct de uh, aceste regulamente. Toate sectoarele de uh, operațiuni la sol, uh, de operațiuni de doc, uh, trebuie să fie protejate și trebuie ca regulile de transparență financiară să fie transparente, în special în uh, contextul continuării procesului de liberalizare a porturilor. Porturile europene nu pot submina dreptul la grevă a lucrătorilor și nu trebuie să impună niciun fel de uh, limitări în acest uh, sens. Sperăm că vom putea ajunge la un acord care să fie benefic pentru toate porturile europene având în vedere că Totuși, în fiecare port există condiții diferite și de aceea sunt și nevoi diferite care trebuie abordate. Realitatea economică a porturilor noastre și a porturilor din statele terțe trebuie avută în vedere atunci când se aplică reglementări cu privire la deschiderea piețelor nu întotdeauna aceste liberalizări și deschiderea ale piețelor reprezintă un progres pentru uh, sectorul economic european. Iată care este opinia colegului nostru, Cologulu. Și acum, dacă îmi permiteți, voi trece la unele observații în finlandeză. În calitate de coordonator. Propunerea este clară. Vizează, în primul rând, autonomia porturilor de a impune și a stabili anumite taxe portoare. Vreau să reamintesc că nu ne dorim o armonizare a acestor taxe care să afecteze suveranitatea porturilor v-aș aminti că există state membre care au porturi foarte mici ca dimensiune Și aceste ă, porturi trebuie să permită operatorilor intern să-și continue activitatea de până acum. De ce vă spun asta? Pentru că există regiuni în care nu există neapărat o piață pentru servicii portoare, dar există un necesar pentru aceste servicii, cum există și nevoia operării porturilor. Operatorii portuari trebuie să stabilească standarde de calitate pentru uh, operatorii portuari uh, care oferă servicii uh, portoare. Și acestea trebuie să fie înscrise în uh, regulament. În poziția adoptată de Consiliu există elementul de uh, organism uh, comun de supraveghere. Noi salutăm această abordare, dar am dorit să existe totuși un, uh, o autoritate de reglementare națională care să supravegheze punerea în aplicare a legislației. Pentru că serviciile portoare nu sunt servicii oferite unor utilizatori final individuali. Și de aceea anumite servicii trebuie să nu intre în domeniul de aplicare al regulamentului. Există o interacțiune foarte intensă între diferiții actori vizați și de aceea este important că porturile și operatorii portuari să aibă flexibilitate în uh, oferirea acestor servicii unui număr cât mai mare de uh, clienți. Eu îi doresc oricum domnului Fleckenstein mult succes într-o activitate care precis nu este ușoară și um, sper că și pe viitor va da dovadă de aceeași bunăvoință și solicitudine ca și până acum. Mulțumesc că... Keith Daler. Ce? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult domnului Fleckenstein pentru cum a lucrat până acum. și îi urăm mult succes uh, în acest dosar și pe viitor. Cele două încercări de liberalizare ale serviciilor portoare ne-au arătat foarte clar că lucrătorii din porturi sunt opuși uh, complet la deschiderea totală a pieței. Totuși, Comisia își dorește în continuare să, crea, să creeze o reglementare specifică pentru sectorul uh, acesta. Comisia a vorbit despre inițiative deja de mai multe ori în ceea ce privește rapoartele legate de ajutoarele de stat pentru 2015, însă cred că în continuare există foarte multe ape tulburi în ceea ce privește regulile privind ajutoarele de stat. De aceea grupul meu și cu mine suntem absolut de acord cu abordarea raportorului de a face pași înceți până când uh, știm exact care este reglementarea în domeniul ajutoarelor de stat. Nu cred că putem vorbi serios despre serviciile portoare fără să știm acest detaliu și fără să ne uităm la banii publici care intră în acest uh, dosar. După cum vedeți, uh, eu am un rol profund european aici și nu lupt deloc pentru Marea Britanie în acest caz pentru că toate porturile din uh, Marea Britanie sunt privatizate. De la o primă lectură din ultima legislatură s-a văzut deja că majoritatea Parlamentului European, incluzând grupul verzilor, dorește să excludă pilotajul și dragarea și uh, deși Comisia are clar o altă abordare în ceea ce privește porturile și a propus, de exemplu, o directivă cu privire la combustibili alternativi uh, și uh, are acum o propunere mult mai coerentă și uh, mai bună și în ceea ce privește aspectele ecologice. Totuși există în continuare anumite rezerve. Un impact de mediu a, a fost deja făcut și cred că acest lucru se poate aplica acum și transfrontalier. Există anumite persoane care deja consideră această propunere o legislație pentru cele trei porturi mari, dar cred că aceasta este o greșeală foarte mare. Trebuie să încercăm să Uh, hotărâm uh, legea portului uh, care să se aplice să fie legea care este cea mai apropiată de destinația mărfii respective. Orice altceva ar fi contraproductiv, deci e nevoie de acțiuni concrete și considerăm deci că o modificare ar trebui să țină cont de această posibilitate. Investițiile în dezvoltare care nu au destule capacități ar trebui să fie canalizate în porturile din Mediterană mai ales, pentru a încerca să se mai uh, destimuleze fluxurile de transport către aceste rute. Grupul meu dorește să mai aștepte argumente pentru a fi convins de valoarea adăugată a acestui regulament, că momentan nu suntem deloc convinși. Ne temem chiar că acest regulament ar putea să restrângă drepturile lucrătorilor și în același timp să dilueze drepturile sociale. În calitate de raportor din umbră din partea verzilor, trebuie să fiu constructiv, să fac propuneri de amendamente constructive pentru a încerca să îmbunătățesc acest text împreună cu raportorul. Cu toate acestea, aș fi preferat să văd o propunere care chiar să abordeze problemele porturilor și care să introducă într-adevăr o politică a porturilor care să fie introdusă în cadrul transportului sustenabil. Conceptul de short sea shipping este menționat o singură dată și doar de două ori în uh, considerente. Aceasta poate să demonstreze faptul că taxele portoare pot fi variabile, dar nu există, din păcate, nicio coerență, nicio propunere de acțiune pentru folosirea mai eficientă a acestui concept. Aș dori să putem avea o politică portoară și maritimă intermodală care să țină cont de standardele uh, în general de mediu și nu numai și care implică toate porturile și care poate într-adevăr să evite costuri externe. Deci mă bucur foarte mult cu, să lucrez cu raportorul în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, Peter Lundgren, acum. Mă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că toată lumea știe, probabil, că eu nu sunt un uh, fan al birocrației din Uniunea Europeană. Eu nu am nimic împotriva unui regulament în general, dar cred că ar trebui să fim pragmatici pentru ca să facem cât se poate de bine ce se poate face cu situația actuală. Vreau să mă refer la un punct, adică la instanța de plângeri unică, la ghișeul unic de plângeri. În lumea antreprenorială se spune că poți fi competitiv dacă oferi produse bune și dacă poți răspunde cerințelor uh, cetățenilor, utilizatorilor. De multe ori însă există alternative și dacă un operator de, sau un ofertant de servicii nu este convenabil, se poate trece la altul. Ceea ce vreau să spun cu aceasta este, drept, vreau să mă refer la drepturile lucrătorilor și la condițiile de lucru a lucrătorilor din porturi ale lucrătorilor din porturi. Nu se poate întâmpla ca actorul uh, cel mai ieftin să fie cel care să ofere servicii cel mai multor utilizatori. Argumentul costurilor nu poate să fie singurul pentru a garanta siguranța și uh, condițiile de lucru ale lucrătorilor. Toată lumea știe că este vorba de un loc de muncă foarte periculos, cu multe instalații periculoase și nu trebuie niciodată să punem în pericol siguranța lucrătorilor. Lucrătorii trebuie să poată să își îndeplinească această activitate în siguranță și în același timp să aibă și să ofere și prețuri foarte interesante pentru transport. Cred că deja la acest punct s-au făcut multe progrese. Un alt punct foarte important se referă din nou la birocrație. Dacă încercăm să limităm birocrația la un minim, atunci trebuie să discutăm și despre faptul că trebuie să ne uh, îndreptăm către o societate paperless sau paper smart, în care nu mai folosim atât de multă hârtie. În fiecare zi însă în Parlament 12 tone de hârtie sunt uh, imprimate și trebuie să încercăm să combatem așa ceva în mod intens. Coordonarea este esențială de asemenea. Trebuie să fie cheia tuturor uh, eforturilor noastre. Vedem ce se întâmplă în domeniul transportului atunci când avem reguli diferite. Trebuie să combatem această diferență pentru că tocmai în ceea ce privește transportul de mărfuri stabilim, am văzut că există diferențe foarte mari și aceasta aduce probleme cu sine. Mulțumesc! Aceasta a fost runda raportorilor din umbră și înainte să continuăm cu ceilalți uh, deputați, vreau să salut 13 membri din uh, din Osnabrück, din partea CDU, pe care i-a invitat Marcus Piper. Bine ați venit la Comisia Tran. So, wir sind ein bisschen jetzt in Zeit. Suntem puțin în, cu în presiune de timp. Există destul de mulți care au dorit să ia cuvântul. Îi citez. Lukashevska, Renaud Muselier, Multia Diskirkos, Claudia Tapadel și Olaf Liberatski.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 Dann machen wir anderthalb Minuten und ich bitte... Un minut și jumătate fiecare, vă rog să respectați timpul, altfel nu mai reușim să respectăm calendarul. Dau cuvântul lui Tomas Porebantei. întâi. Eh, panie Przewodniczący, to w takim razie ja eh, od razu przejdę do pytań. Mulțumesc, eh, domnule președinte, și atunci, dacă nu avem destul timp la dispoziție, trec direct la întrebare. Oricum vreau să-i mulțumesc raportului pentru o abordare rațională Eh, dar poate ne spune ceva și în legătură cu, de exemplu, posibilitatea de a se introduce restricții cu privire la numărul de vase care intră în port. Eh, de exemplu, eh, accesul la bunuri și servicii sunt chestiuni care se regăsesc în capitolul 2 și ați și vorbit despre asta. Dar ce poziție aveți dumneavoastră ca raportor cu privire la obligația de a avea un organism independent de supraveghere. Cum va putea să-și desfășoare activitatea uh, de supraveghere în practică? Și uh, ce se întâmplă cu utilizatorii serviciilor portoare? Uh, nu se vor confrunta cu prea multă birocrație? Apoi, Uh, ce se întâmplă cu serviciile de manipulare a mărfii de către echipaj și nu de către uh, personalul docherilor din port. Ce preveți în legătură cu posibilitatea de a uh, restrânge numărul de furnizori de servicii în port. Știu că e complicată chestiunea a treia oară cu abordăm, oricum mulțumesc raportorului pentru că pentru că este un regulament care va avea un mare impact și consecințe. Danke sehr, Luis de Grandes Pascal. Mulțumesc acum Luis de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. În sfârșit, <laughs> iată că poate am ajuns uh, la un final al acestei povești fără sfârșit, deși este povestea unui eșec, pentru că uh, în fosta legislatură a fost eșec, dar uh, iată acum cu curaj ne întoarcem la abordarea acestei chestiuni foarte importante. Uh, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru rigoare, îl apreciez foarte mult și sper că și Comisia să dea dovadă de curajul de care n-a dat dovadă în alte părți. Sigur, acum nu e timpul să intrăm în detalii, însă poate vă împărtășesc câteva reflexii care mi se par necesare. În primul rând, îmi exprim un dezacord. Nu cred că va fi posibil uh, cu un regulament, pentru că și eu mai degrabă aș fi pentru o directivă, ca uh, autonomia autorităților portoare să nu intre în uh, conflict cu unele legislații, cum este cea spaniolă, care acordă competență Uh, statului. Apoi, uh, alte uh, chestiuni foarte vechi în legătură cu personalul care e manipulant al Murphy, nu suntem de acord cu abordarea de aici. Apoi, în ce privește uh, serviciile pentru pasageri, există unii care se, sunt excluși din motive de securitate. Nu, sunt alte moduri de a stabili securitate. Apoi, și la fel și în legătură cu activitățile de dragare, sunt alte moduri de a garanta securitatea. Trebuie, într-adevăr, să ne sporim competitivitatea. 90% din transporturile noastre de mărfuri se produc pe mare. Și de prea mult timp suntem ineficienți și nu reglementăm uh, o activitate indispensabilă. Sigur că trebuie să ne preocupăm de lucrători, dar nu garantăm uh, locurile de muncă anchilozând sistemul, ci provocând uh, o, o stimulare a concurenței cu garantarea drepturilor sociale, desigur, dar trebuie mai multă concurență ca să fim mai eficienți. Mulțumesc! Danke sehr. Die nächste ist Elzbieta Lukas. Mulțumesc acum doamna Lucașescu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również od razu... Mulțumesc, domnule președinte. Aș trece și eu direct la întrebări pentru raportor. Însă, totuși, trebuie să spun că dacă examinez prevederile regulamentului, ele limitează competiția, pe când noi dorim să o stimulăm. Dacă vedem cum se include infrastructura portoară aici, și care sunt uh, propunerile pentru taxele portoare pentru utilizarea infrastructurii. Uh, sigur că orice taxă trebuie să fie clară și transparentă și orice prevedere din regulament trebuie să fie așa ca să poată fi și pusă în aplicare. La articolul 3 aliniatul 1 care spune uh, că regulamentul trebuie să se aplice, uh, mă rog, furnizorilor de servicii care să aibă sediu în Uniune, totuși eu cred că ar trebui să se aplice și companiilor sau furnizorilor care uh, furnizează servicii pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru că dacă nu, uh, acest regulament îi va privilegia doar pe anumiți furnizori și pe anumite companii. avem uh, niște probleme și cu modul în care se pot stabili uh, cerințe minime pentru furnizarea de servicii portoare. Ce se întâmplă cu administrația porturilor? Care va fi poziția lor? Cum vor putea ei uh, reglementa accesul la serviciile portoare? vor permite accesul doar unui furnizor, unei firme și apoi vor refuza accesul altor companii, care anume criterii se vor aplica și când e vorba de furnizori interni. Trebuie să fim uh, foarte atenți în legătură cu ce se întâmplă cu diversele operațiuni și cum sunt ele tratate de către administrația portului, dar nu excludem anumite companii. Uh, trebuie să vedem dacă există, de exemplu, un operator privat el va intra în, com- în concurență cu administrația portoară când e vorba de furnizarea de servicii? einzuhalten, sonst muss ich da- Vă rog să vă țineți de timpul de vorbire alocat, pentru că altfel vă voi întrerupe. Domnul de Buzelie. Domnule președinte, stimați colegi, eu provin din Marsilia, cel mai mare port din Franța, cel de-al doilea mare port la Mediterană și cel de-al cincilea în Uniunea Europeană. Deci eh, e foarte bine ca Marsilia să aibă un port mai competitiv. Aici transparența financiară mi se pare indispensabilă da, am impresia că nu prea se dorește o liberalizare. Sunt multe activitățile care, pe bună dreptate, eh, se cer excluse din domeniul de aplicare, pilotare, dragare, de exemplu, și așa mai departe, pentru că, eh, mă rog, dincolo de motivele specifice fiecare, de securitate, eficiență, chestiuni tehnice, se pune, până la urmă, chestiunea beneficiilor care sunt așteptate de pe urma unei atare liberalizări nu e, o, nu e o poziție de principiu, însă eu nu sunt deloc convins că activitățile vizate de Comisia Europeană permit într-adevăr să se câștige în compet- să crească competitivitatea dacă ne deschidem spre operatori externi uh, și nu știu dacă dimensiunea e suficientă. Mulțumesc! Danke sehr, auch für die Einhaltung der Mulțumesc și vă mulțumesc în special pentru respectarea timpului de vorbire. Are cuvântul domnul Kirkos. Proevre ελπίζω αυτή τη fără Mulțumesc, domnule președinte. Sper că de data aceasta uh, munca domnului Fleckenstein își va arăta și roadele cu un raport de mare calitate. Există concurență neloială în, uh, cu utilizarea ajutorilor de stat trebuie să subliniem acest lucru. Avem nevoie de transparență, pentru că transparența e una din, unul din pilonii pe care se sprijină propunerea domnului Fleckenstein. E și chestiunea accesului la piață. Nu uh, poate fi stăvilită uh, accesul la piață, însă da, poți, ai, trebuie să ai dreptul la alege uh, între furnizorii de servicii, dar porturile sunt uh, uh au specificitățile lor, însă procesul oricum de alegere trebuie să fie unul transparent. Uh, Eh, și, într-adevăr, ne putem întoarce la evul mediu, nici în ce privește relațiile de muncă. În Europa de astăzi eh, nu putem să ne permitem situații ca cea care se întâmplă la ora actuală în Grecia. Deci, de exemplu, un port sau docurile unui port care e acum eh, în mâinile chinezilor. Dacă un lucrător suferă un accident, este chemat un taxi ca să fie dus uh, muncitorul la spital. Deci nu este considerat ca fiind un accident de muncă. Trebuie să menționez și acest lucru și mulțumesc raportorului. Tapadel. Mulțumesc. Claudia Tapadel are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Îl felicit pe raportor. Cred că este important, deși este un subiect sensibil Cred că este foarte important să avem, să avem totuși în final o reglementare în ceea ce privește uh, piața serviciilor portuare și cred că sunt o serie de aspecte care trebuie clarificate în legătură cu activitatea porturilor și cred că facilitarea, facilitarea accesului la piața serviciilor portuare este unul dintre aspectele care trebuie să fie foarte clar reglementat și stabilit. De asemenea, avem și problema abuzului de piață de către furnizorii de servicii portuare desemnați o problemă pe care au ridicat-o și colegii mei și cred că trebuie să o rezolvăm și pe aceasta. De asemenea, o altă problemă este îmbunătățirea mecanismelor de coordonare din cadrul porturilor, precum și realizarea transparenței relațiilor financiare dintre autoritățile publice, autoritățile portoare și furnizorii de servicii portoare. Și nu în ultimul rând, evident că este importantă și asigurarea unor taxe de utilizare a infrastructurii portoare care să fie transparente și evident că este normal și firesc ca acestea să fie stabilite în mod autonom. Dacă nu vom rezolva aceste aspecte și dacă nu ajungem să avem o reglementare clară în ceea ce privește aspect, aceste aspecte, sunt o serie de porturi în care s-a investit, chiar și prin uh, programul TENT, avem, am avut ca obiectiv investiția în porturile maritime, dar nu vom ajunge să avem o o piață concurențială echitabilă în Uniunea Europeană și nu vom reuși, vorbesc și în calitatea unei țări care are al patrulea porc ca mărime din Uniunea Europeană, dar care din cauza unor astfel de condiții nu ajunge să aibă un volum suficient de mare în ceea ce privește transportul de mărfuri și de călători. Mulțumesc frumos! Danke sehr. Jetzt Boris Liberatski. Mulțumesc și acum Boris Liberatski. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea nici n-aș vrea să prelungesc dezbaterea prea mult, însă vreau să spun că nu avem nevoie de un regulament. Obiectivul nostru nu este să creăm regulamente. În al doilea rând, nu putem să lăudăm sau să salutăm, salutăm ceva care impune limitări. În al treilea rând, nu este vorba doar de competitivitate, ci și de complementare, de complementaritate. Care este complementaritatea cu un port în Madeira și care este competitivitatea față de portul Malta? Deci, pentru realizarea unei piețe unice interne trebuie să trebuie conform comisiei ca facilitățile uh, de transport să fie accesibile, în primul rând. Deci, avem nevoie de mai multă transparență, dar transparența nu trebuie să fie un scop în sine. Da? Efect, scopul este, până la urmă, o eficientizare a serviciilor portoare și servicii de calitate în porturi. Vreau, vreau să reamintesc faptul că repetăm a treia oară aceleași lucruri uh, pe care le-am mai spus în trecut și nu vreau să sfârșim prin a refuza acest uh, pachet de servicii portoare. Raportorul a arătat foarte clar care sunt dilemele și punctele dificile. Avem porturi uh, la Gdansk, în, în multe alte locuri în Polonia și să știți că deocamdată opinia agenților vizați din Polonia este să se respingă acest uh, proiect dacă va fi o, un regulament. Mă bucur că raportorul nu dorește ca deschiderea pe pieței să facă parte din această propunere, dar nu este, uh, acest lucru nu corespunde nici dorinței uh, comisiei, nici comisiei armatorilor. Și de aceea sunt de acord cu antevorbitorul meu, care spune că această propunere este periculoasă și nu și din nici o publicație a Comisiei de până acum, din ultimii ani, nu reiese că această propunere ar securiza locurile de muncă și ar ajuta oamenii din sectorul uh, portuar. Nu. Obiectivul principal pare să fie, chiar dacă nu mai implicit, uh, dumpingul social și um, îngreunarea condițiilor de lucru și de trai în uh, porturi, pe lângă faptul că nu ajută nici uh, mediul și nu protejează serviciile publice și securitatea în serviciile portoare. Deci, vrem într-adevăr o certitudine juridică cu privire la subvențiile de stat oferite porturilor, dar nu în detrimentul condițiilor de lucru pentru uh, docheri și alte categorii de persoane. Da? Așa cum a rotat și mulți alți colegi, există foarte, foarte multe probleme cu acest uh, dosar, chiar dacă raportorul nostru este uh, un exemplu lăudabil de, uh, de încercare să, să pună într-o lumină pozitivă acest, acest dosar. Știți că, de altfel, transparența este o chestiune care nu vizează doar porturile, ci, ci transportul în general. Deci, încă o dată am rugămintea ca să nu reglementăm și mai mult accesul în porturi. Avem, avem, o nouă, avem noi directive privire, cu privire la achizițiile publice. Unele dintre acestea nici nu au fost uh, puse în aplicare. Eu cred că trebuie să așteptăm să vedem ce fac aceste directive. Eu să știți că consider în continuare că acest regulament nu este necesar și îl vom respinge. Mulțumesc. Jackie fostă. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului. Unii dintre noi am mai discutat acest pachet uh, și îl discutăm acum din nou. Raportorul știe. Știu că în poziția Consiliului a apărut uh, o mișcare, o schimbare recentă. Pentru uh, colegii mei mai tineri vreau să vă spun că uh, noi am privatizat uh, porturile noastre acum 30 de ani și avem unele dintre cele mai competitive porturi cu cele mai bune condiții de lucru pentru uh, lucrătorii de acolo, ceea ce nu pare să fie în uh, cazul în alte uh, țări. În ce privește abordarea generală a raportului, într-adevăr avem unele uh, rezerve, pentru că știți că au apărut niște situații de derogări uh, cu privire la pilotaj, uh, Uh, emiterea uh, și prelucrarea deșeurilor și așa alte chestiuni. Deci nu vrem să stricăm ceea ce am construit din greu uh, în ultimii ani. Într-adevăr, la Consiliu nu s-a ajuns la nu s-a ajuns la progrese în ce privește dragarea diferite alte operațiuni portoare legate de deșeurile produse de nave și eu cred că trebuie de asemenea să mergem mai departe în ce privește ajutoarele de stat. Aici încă nu s-a reglementat situația în mod suficient. Trebuie aprofundată și integrată piața internă, dar asta nu înseamnă că avem nevoie de mai multă reglementare. Deci, evident, din punct de vedere al poziției Regatului Unit, uh, încă nu suntem mulțumiți. Uh, știm că domnul Fleckenstein are o misiune foarte grea, dar dacă uh, raportul nu va ameliora acele aspecte pe care tocmai le-am enunțat, delegația Regatului Unit nu va putea susține acest raport. Mulțumesc. Din partea Comisiei urmează domnul Unidi și mai spun doar că în 2003 pachetul serviciilor portuare a fost respins prima dată, în 2004 a fost respins cu o majoritate covârșitoare, raportor atunci a fost domnul Țembovski, și în ultima legislatură a fost uh, un dosar încredințat, încredințat domnului Simcalas și acum în ediția Fleckenstein suntem curioși să vedem care este poziția comisiei. Vrem, suntem curioși să aflăm uh, dacă, așa cum susține domnul Fleckenstein, uh, noua propunere legislativă exclude uh, competiția. Mulțumesc. O, a... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această uh, dezbatere foarte aprinsă și pentru perspectiva istorică în care ați pus această dezbatere. Este într-adevăr a treia încercare de a revitaliza acest pachet, dar este dar uh, este o, pentru prima dată într-o o încercare de revitalizare a dosarului într-o uh, lumină nouă și într-o, dintr-o perspectivă nouă. Nu doar pentru că avem un comisar foarte um, priceput, cum a recunoscut uh, și domnul Fleckenstein, ci pentru că de data aceasta se pune accent mult mai mare pe diversitatea care există în Uniunea Europeană, în uh, activitățile portoare și în activitățile din jurul porturilor de asemenea, ă, pentru prima dată există o dimensiune de proporționalitate în ce privește ă, includerea ă, tuturor porturilor care sunt cuprinse în rețelele TNT, vorbim de 329 de porturi, din care 104 porturi fac parte din rețeaua centrală, Core Network. Vrem să consolidăm poziția acestor porturi și vrem să aducem uh, traficul mai aproape de utilizatorul final al acestor servicii. Iată care este cea mai importantă contribuție a acestei propuneri de regulament uh, în legătură cu ecologizarea activității porturilor, dar și cu ecologizarea în general a sistemului de transport. Uh, structurarea propunerii este diferită față de cea din trecut, uh, se axează mult pe uh, transparența, în special financiară, iar noile reguli uh, cu privire la concesii și achiziții publice nu sunt suficiente. Avem nevoie de reglementarea unor aspecte suplimentare din activitățile portoare și tocmai aici intervine propunerea noastră. În final, în ce privește accesul la piață, mă bucur foarte mult că mulți dintre dumneavoastră ați considerat că aspectele de piață nu trebuie uh, ignorate, ci că mă bucur foarte mult că recunoașteți că acesta este un aspect uh, suplimentar important ce trebuie avut în vedere. Adică nu, nu propunem uh, o liberalizare totală a pieței, da, unele state au, uh, au, uh, au încercat uh, să facă acest lucru, au ales această care și Regatul Unit este un foarte bun exemplu pentru cum poate evolua situația în sfera privată, dar nu este un exemplu exclusiv. Noi trebuie să ne asigurăm de faptul că peste tot, în toate țările, în toate regiunile, autoritățile competente au opțiunea de a alege diferite activități uh, în pachetul de servicii portoare. În ce privește aspectul de piață, aș mai menționa că aici propunerea prevede unele garanții care până acum nu a existat. Majoritatea a uh, litigiilor uh, care au apărut în porturi sunt litigii care sunt purtate în Uh, corți, uh, în curți uh, fără o coordonare a activității judecătorilor. Magistrații au dificultate în a crea jurisprudență în această privință. Tocmai de aceea, o plus valoare a acestei propuneri este că stabilește unele garanții juridice. De asemenea, pot fi transferate drepturile lucrătorilor, un aspect foarte important pentru garantarea unor uh, condiții sociale de lucru importante în porturi. Lăsăm uh, în cea mai mare parte la latitudinea operatorilor portuari uh, posibilitatea de a-și organiza în mod individual activitatea, pentru că există foarte multe porturi care au diferite sensibilități ce trebuie păstrate dar uh, uh, suntem împotriva drepturilor uh, exclusive. Cu toate că știm că drepturile exclusive în multe porturi vor continua să existe. Da? Iată care sunt caracteristicile care disting această propunere de cele anterioare. Eh, nu ne-am referit la aspecte legate de volumul de trafic, chiar dacă unii dintre dumneavoastră ar fi durat eh, acest lucru, și nici nu ne-am aplicat prea mult asupra eh, gestionării traficului cargo, cu toate că sigur că și acest lucru face parte din progresul dosarului. În ce privește subvențiile și ajutoarele de stat, cred că o mare parte a oferturilor Uh, domnului uh, Fleckenstein a uh, generat o bună acceptare a situației actuale și Comisia Europeană în decembrie anul acesta va reveni cu o propunere de regulament privind principalele derogări pentru activitățile portoare. Asta pentru a uh, pune într-o nouă lumină uh, în contextul uh, competitivității porturile europene. De altfel, toate porturile au nevoie de multe și mari investiții. În, în discutare, discuția avută ieri cu coordonatorii coridoarelor, am constatat de altfel că două treimi din proiectele care ar putea fi uh, de cea mai mare utilitate în uh, cadrul uh, proiectelor de investiții strategice în baza EFSI sunt, două treimi sunt așadar porturi. Numai că pentru aceste investiții este nevoie de certitudine juridice și, juridică, îmi cer scuze, și asta este tocmai valoarea adăugată a acestei propuneri. Domnule Van den Kamp, într-adevăr, Consiliul a a avut intenția la un moment dat să transforme această propunere dintr-un regulament într-o directivă, dar a recunoscut Consiliul între timp că există un element de disciplinare, de certitudine juridică, inclusiv de facilitare a pătrunde pe piața unor operatori privați și de aceea poziția s-a mai nuanțat în Consiliu. În ce privește eh, aspectele sociale, cred că întotdeauna încape loc de mai bine. Strong, uh... Există o dorință foarte puternică de partea noastră de a încerca să analizăm cu dumneavoastră toate aspectele mai în profunzime, însă în final, dacă uh, vorbim de crearea unor locuri de muncă suplimentare în porturi și dacă vorbim de îmbunătățirea condițiilor sociale, condițiilor de lucru în porturi, atunci, în primul rând, trebuie să acordăm un cadru mai puternic care să permită creșterea în general în Uniunea Europeană și să genereze mai mult trafic și activități mai multe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum în final raportorul Knut Fleckenstein. Mulțumesc foarte mult pentru multele lor de cuvânt, mulțumesc pentru toate ideile și toate sugestiile pe care uh, le accept, în afară de două, două lor de cuvânt de la mine din grup care au spus oricum uh, scrie ce vrei tu, oricum noi votăm împotriva raportului. În afară de acele două, sunt de acord cu toată lumea um, socialiștii și democrații sunt foarte deschiși, să zicem, nouă ne place discuția, ne place discuția cu orice ocazie, cel puțin pot să spun acest lucru în nume propriu. Acum, în legătură cu câteva puncte, eu sunt pentru a avea, în primul rând, un regulament. Pentru că o directivă este bună doar atunci când regulamentul nu dorește să fie luat în serios. Deci eu zic să ne mai gândim mai bine la această variantă. Nu o să-mi depindă fericirea dacă e regulament sau directivă, dar cred că ar fi mai corect. În legătură cu întrebarea dacă avem nevoie de fapt de această directivă sau acest regulament, mi se pare că e o întrebare totuși destul de veche. Și există și răspunsuri difer- diferite. Unul din răspunsuri este dacă există un sens, este dintr-un uh, aspect foarte important pentru că este absurd ca taxele portoare să fie determinate la Barcelona de la Madrid și la fel din alte orașe din Slovenia, din Ljubljana. Uh, de asemenea, un alt punct important, capitolul 2 nu vreau să fie exclus complet, pentru că acolo se impun standarde minime de calitate, obligații de servicii publice și toate aceste puncte nu pot fi doar uh, excluse pur și simplu, ci trebuie să ne uităm foarte clar la ceea ce facem. Ceea ce nu vrem noi este să se facă o trecere automată pe piața tuturor acestor um, standarde, însă aceasta nu se va întâmpla și pentru aceasta nu trebuie să eliminăm cu totul capitolul. Apoi, autoritatea de supraveghere de care s-a vorbit nu este una care se vede în slujba Uniunii Europene, pentru a vedea dacă se face totul corect, ci uh, ea trebuie să se ocupe de drepturile utilizatorilor. Trebuie să fie un ghișeu de plângeri care nu există în anumite porturi și aici nu vrem să facem o indicație foarte clară, birocratică, cum trebuie să arată ea, ci trebuie doar să spunem uh, ce funcție trebuie să aibă, dar organizarea ei poate fi diferită. Un penultim punct. Trebuie să avem grijă să nu creăm mai multă birocrație. Sunteți de acord, bănuiesc, cu acest lucru și eu la fel? Cred că putem să reușim să nu creăm mai multă birocrație. Așteptați poate proiectul meu de raport, dar pentru cei care au fost aici în mandatul trecut, știți foarte bine că există o variantă foarte diferită față de proiectul comisiei inițial. Și ultimul punct cu privire la situația socială. Știu că prin această acest regulament nu o să putem să facem mai sigure locurile de muncă. Însă vom putea să clarificăm, de exemplu, că în ciuda modernizărilor, situația docherilor și a celorlalți lucrători din port sunt, este considerată și cerem Comisiei să se ocupe de acest subiect, pentru că o modernizare fără considerarea condițiilor de lucru nu poate să funcționeze pe termen lung iar uh, activitățile prin agent de muncă temporară sau pe durată determinată în secolul 21 nu pot fi o alternativă. O îmbunătățire a competitivității nu ar trebui să se facă pe această cale. Vă mulțumesc! Bun, mulțumesc foarte mult, spune președintele și astfel am încheiat prima discuție pe pachetul portuar. O să mai urmeze și alte puncte. Și acum trecem la punctul 12, utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță, dronelor și raportoare este doamna Foster. Vreau să-i rog pe cei care ies din uh, sală să o facă în liniște. Vă rog, Jackie Foster, ai cuvântul. I would ask to continue your discussion outside, please. Vă rog să vă continuați discuțiile afară, pentru că trebuie să continuăm. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur să încep în momentul în care au ieșit oamenii din sală sau și-au terminat conversațiile. Right, thank you, Chairman. I think um, most people have left now. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că toată lumea care a dorit să plece a plecat. Sta da, să mai așteptăm un minut. Nu o să mă deranjeze dacă nu-i interesează dronele, să știți. Now you, now you yes, I think that's fine. Okay. Acum e în regulă. Da, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor și dragi colegi din comisie. Sunt foarte bucuroasă să am uh, posibilitatea de a fi condus acest proiect, aș putea să-i spun mai mult decât un raport, pentru că nu avem, de fapt, nicio formă de legiferare în momentul de față în Uniunea Europeană, niciun regulament uh, sau directivă despre drone. Dar uh, totuși aceste obiecte există și vor rămâne cu siguranță cu noi și aeronavele pilotate la distanță sau vehiculele aeriene fără pilot vor rămâne printre noi așadar mai mult timp. Foarte mulți colegi uh, m-au ajutat uh, și eu cel puțin mi-am petrecut toată viața în sectorul aero nautic și mă interesează industria aviatică. Am fost foarte mândră să lucrez în această industrie și am început uh, atunci când aeronavele erau foarte gălăgioase și am ajuns la aeronavele de astăzi din sectorul comercial. Însă dacă ne uităm la sectorul aviatic și uh, la istoria zborului, de pe care nu vreau acum să vă trec în revistă, vedem că de fapt ajungem acum câteva mii de ani cu chinezii care încercau să zboare pe caituri și încercau să pună chiar persoane pe caituri. Știm că există și desenele lui Leonardo da Vinci, chiar dacă el n-a încercat să construiască propriu-zis o aeronavă. Dar uh, dacă ne uităm la Newton sau la Sir George Kiley și la bazele aerodinamicii, vedem că acest vis există de mai de mult. Visele, așadar, uh, uh, reprezentate de pionierii aviației, fie că e vorba de cei francezi, americani, britanici și așa mai departe, peste tot în lume, este Uh, clar că această industrie există de fapt de mult timp și nu există doar de când s-a inventat aeronava cu motor. Cei care știu mai multe despre acest, uh, acest domeniu sau cei care pur și simplu au utilizat avioarele știu că au existat schimbări foarte mare. Am ajuns pe lună, am văzut tot felul de minuni și deci uh, tot ceea ce este condus sau pilotat de la distanță nu este un lucru neapărat nou în momentul de față. Ca să trecem acum la documentul de lucru pe care o să discutăm, o să vorbesc doar câteva, o să ating doar câteva puncte, pentru că acum văd că a fost tradus în mai multe limbi și vreau să transmit un mesaj general. Aeronavele pilotate la distanță au fost folosite, de exemplu, în 1935 de către Royal Navy britanică, dar s-au dezvoltat, bineînțeles, în momentul de față cu apariția dronelor, indiferent cum se cheamă ele, aceste RPAS-uri, acum în ultimii 15 ani. Majoritatea cunosc dronele militare, pentru că acestea au fost folosite probabil mult mai mult uh, timp. Am uh, obținut mai multe informații de la producătorii uh, sau companiile care se ocupă de uh, aceste utilaje și am avut ocazia și să urmărim evoluția tehnologică a dronelor militare, mai puțin decât cea a dronelor comerciale. Însă această evoluție există și de aceea în uh, programul aviației a fost, de exemplu, Single European Sky, Cer Unic European sau uh, Cesar sau uh, Orizontul 2020, au început să apară și prevederi în legătură cu această industrie creșterea potențială de la producător la, folosit, la utilizatorul final este foarte mare. Există foarte multe locuri de muncă posibile și un spectru foarte mare de cercetare posibil. De aceea este esențial să păstrăm un standard de producție foarte ridicat în lume, pentru că deja suntem pionieri în foarte multe din aceste companii. Să vă dau un exemplu în ceea ce privește, de exemplu, operațiunile noastre Uh, care folosesc astfel de RPAS-uri, fie că e vorba de fotografiere sau uh, supraveghere sau zone de, mm, de cer, care trebuie cercetate, dezastre naturale, um, aducerea de alimente și așa mai departe, toate aceste misiuni pe care le pot îndeplini uh, aceste vehicule sau incendii și așa mai departe, dar și accesul la zone foarte devastate în care persoanele nu au acces în general. Trebuie de aceea să încercăm să ne gândim la utilitatea acestor uh, acestor uh, uh, obiecte. În 2012, Comisia Europeană a stabilit un grup de coordonare european pentru RPAS și de atunci a lucrat în cadrul acestui grup. Cred că în momentul de față putem spune că și statele membre și Comisia au recunoscut potențialul important al acestei piețe și trebuie să fim și noi foarte pozitivi față de această piață, pentru că trebuie să ne gândim la ea în sens global. Cred că deja astăzi s-a menționat uh, și de către fostul uh, comisar Sim Calas, care a fost ultimul comisar care a, a spus că trebuie să facem ceva pentru această piață. Uh, vedem că totuși această preocupare există de câtva timp. Foarte multe țări sunt lidere în acest proces. Statele Unite sunt considerate ca fiind o piață lideră, un lider în materie de utilizare a RPAS, dar și China. Japonia și uh, există o dimensiune internațională la această piață. Mi se pare că cooperarea e deja foarte bună pe piața mondială. Voi vorbi despre aceasta un pic mai târziu. Întrebarea este ce facem cu această piață emergentă și ce facem cu dronele. Ceea ce ne-am uh, ne interesat în acest raport este să încercăm să le repartizăm în trei grupuri. Știm că există acele uh, Um, aeronave enorme care, care pot fi reglementate de, reglement, de regula din domeniul aviației, de avioan, în regulile din domeniul avioanelor, pentru că sunt uh, obiecte foarte mari. Apoi avem uh, și uh, dronele mici, care sunt de bebeluși, care sunt de copilaj, care se joacă cu avioane teleghidate, practic, în parc. Deci nu vrem să reglementăm și acest lucru. E o prostie să ne băgăm până în asemenea detalii. Deci Trebuie însă să intervenim dacă cineva folosește în mod abuziv un astfel de obiect, fie că e vorba de autoritățile polițienești sau de alții, care trebuie să, a, să se ocupe și de astfel de aspecte. Deci vorbim de, însă mai degrabă de scara de la mijloc dintre cele mici și cele foarte mari. Să vedem ce facem cu acestea. După cum spuneam, foarte, foarte multe state membre au deja activități de producție în acest domeniu și au operațiuni care implică drone, însă unele activități sunt legale. Sunt legale dacă există însă o legislație națională în acest sens ceea ce se bazează, pe de exemplu, pe o lege OACI, conform căreia toate operațiunile realizate de vehicule aeriene fără pilot trebuie să obțină o autorizație specifică. În documentul de lucru veți găsi, de exemplu, în Regatul Unit ce a făcut Autoritatea Aviației Civile CAA, cum a definit micile aeronave fără pilot, uh, și cum se reglementează acest lucru în Marea Britanie. Ceea ce însă mă face să vorbim și despre documentul Comisiei. Cred că suntem de acord cu toții și Comisia a subliniat deja acest lucru, că trebuie să ne uităm la aspecte precum autorizațiile de securitate, trebuie să ne uităm la păstrarea spațiului privat, la protecția datelor, la felul în care se controlează securitatea pentru ca persoanele care folosesc aceste drone să nu interfereze cu securitatea, avem nevoie de cercetare, trebuie să ne uităm la aspectele de răspundere și de asigurare, poate, și trebuie să ne gândim la multe aspecte uh, similare. Însă ceea ce vrem să facem este să facem toate aceste lucruri fără să complicăm lucrurile prea mult, pentru că deja există foarte multe reglementări în curs. Așadar, um, Pașii pe care i-am propus eu ar fi să ne uităm mai întâi la cum putem să avansăm cu acest dosar. În loc să ne uităm la companiile de producători individuali și să începem să facem lobby, adică să, în loc să las să vină la mine așadar fiecare companie, am făcut un grup de lobbyiști care m-au vizitat, un grup de reprezentanți care însă includeau și reprezentanții Agenției Europene de Siguranță Aviatică, a EASA și a IARUS, care sunt autori și, și IATA de asemenea, pentru că și a ESA, echipa de la Cezar, aviația civic, autoritatea pentru aviația civică din uh, Britania, Marea Britanie, îmi cer scuze, din, uh, state, din țările de jos, uh, producătorii importanți precum BA Systems, Rolls-Royce, ASD, care este de fapt autoritatea care acoperă toate aceste instanțe și, bineînțeles, și nu am uitat și um, sporturile europene, reprezentanții sportului europene aeriene, care sunt de asemenea un actor foarte important. Sindicatul piloților BALPA și așa mai departe. Am avut discuții foarte interesante cu comisia. Am mers în delegație cu, uh, la Washington cu președintele Tran și aici am avut o discuție foarte interesantă am avut noroc să ne putem întâlni cu Administrația Federală a Aviației FAA și cu persoane din partea Senatului. Ne-am întâlnit de asemenea și cu persoane care ne-au explicat care este direcția în care merg ei. Și ei doresc să aibă o abordare pas cu pas în Statele Unite și cred că trebuie să încercăm și noi să avem o abordare mai de la caz la caz. Nimeni nu dorește să creeze o regulă pentru ceva sau să excludă reguli, însă ceea ce trebuie să recunoaștem este că avem nevoie în această fază de cercetare să vedem cum se poate realiza interoperabilitatea în toată lumea, pentru că există producători în toată lumea și există o un potențial de piață foarte mare. E clar că vor exista importuri, se vor, com, se vor cumpăra bunuri de acest tip din altă parte a lumii și așa mai departe. În urmă, am avut o, după aceea am avut o întâlnire foarte interesantă la Riga, unde prin Comisia a stabilit declarația de la Riga și uh, regulile pe care trebuie să le respecte operatorii de pe această piață și aveți diferite detalii despre acestea în document. După cum spuneam, uh, punctele cheie la care vreau să mă refer uh, sunt nu neapărat cele de detaliu, m-ar interesa care sunt părerile raportorilor din umbră, însă, în general, eu, ca și raportor, aș vrea să spun că avem o, în IARUS o activitate foarte importantă de reglementare și nu cred că trebuie să suprareglementăm, ci trebuie să găsim o uh, soluție pentru Uniunea Europeană. Ceea ce facem noi trebuie să fie în continuare a ceea ce s-a făcut deja și să poată să fie de asemenea și lipit cu ceea ce există la nivel internațional. Aș recomanda să citiți un raport foarte interesant din partea Camerei Lorzilor, care se poate citi foarte ușor pentru cei care doresc mai multe informații, ne lăsând la o parte, bineînțeles, și declarația de la Riga. Oricum, domnule președinte, este o mare provocare pentru noi, cred, în această uh, dosar, să încercăm să facem progrese acum și eu aș vrea să adopt un raport din proprie inițiativă în care să susțină toată lumea și să participe toată lumea la acest subiect. Aș vrea să transmitem un mesaj politic foarte puternic că suntem gata pentru aceste schimbări foarte interesante în sectorul aviatic și că noi ne vom asigura să oferim un cadru important un cadru viabil și ca toate statele membre să poată beneficia de ceea ce facem noi. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, domnule președinte, și mă bucur să ascult comentariile din partea raportorilor din umbră și din partea deputaților. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul acum lui Renaud Mizulie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult raportoarei noastre pentru această activitate de a redacta raportul care creează un context și de a crea o primă filozofie a dronelor civile. Este vorba de o filozofie cu care sunt de acord și pe care vreau să o rezum în două puncte. O abordare globală și reguli clare pentru reprezentanții industriei și operatori. Din perspectiva mea, două linii politice trebuie să ne ghideze. O mai mare, cea mai mare libertate posibilă pentru profesioniștii din sector și, doi, cea mai mare protecție posibilă pentru cetățeni. Avem o carte importantă de jucat cu dronele, fie că e vorba de drone mici sau că e vorba de um, unde dronele mici unde Europa este lider sau dronele mari în care Europa nu este lider, e în întârziere, dar pe care ar putea să le compenseze datorită aripii civile. În Europa avem 2500 de operatori de drone deja, peste 400 în Marea Britanie, 200 în Germania, 250 în Suedia, 150, 1500 în Franța și așa mai departe. Deci mă bucur că um, instituțiile europene au dorința de a avansa foarte repede în acest dosar care este foarte sensibil și care are o miză foarte mare cu sine. Obiectivul principal este deci integrarea, integrarea dronelor civile în spațiul aerian și obiectivul acesta se poate vedea în două exigențe separate, reguli de zbor foarte clare, tehnologii care permit un nivel de securitate ridicat și care să fie adaptat la condițiile actuale. Raportoarea subliniază necesitatea de a lucra și în cadrul IARUS. Eu susțin această abordare pentru că noi dorim pentru fabricanții, pentru operatorii noștri să avem o perspectivă de a putea câștiga la nivelul piețelor mondiale, de a putea crea un nou mod de lucru. O cooperare internațională este așadar indispensabilă și trebuie să ajute Uniunea Europeană să acționeze. Statele care au acum um, o reglementare în domeniul dronelor sunt europene în lume și deci de aceea trebuie să promovăm un cadru european pe care după aceea să îl apărăm uh, în, uh, pe scena internațională. În instanțele existente, cu un mandat clar, e mai bine să acționăm pentru ca să fie mai profitabil pentru Europa. În ceea ce privește raportul Parlamentului nostru, PPE-ul este de părere că trebuie să se aducă propuneri clare și realiste pe punctele următoare. Regulile de zbor care să se aplice dronelor mici și mari, măsurile de siguranță și de securitate aeriană, condițiile de autorizare pentru utilizatori și protecția concetățenilor. Și voi încheia aici, domnule președinte, doamnă raportor, vreau să vă amintesc că este vorba de o provocare pasionantă care acum mi se deschide și Parlamentul nu trebuie să dezamăgească pe acest subiect. E vorba de un subiect în care suntem primeri, primii, suntem pionierii S-a mai subliniat cu foarte puține restrângeri, foarte puține limitări și cu o libertate totală de a avea o viziune pe viitor. Deci e vorba de o miză pentru Europa și trebuie să profităm de ea. Vă mulțumesc! Danke sehr. Jetzt Janusz Semke. Mulțumesc, domnul Semke, acum. Chciałem podziękować. Mulțumesc, domnule președinte. Și doresc să mulțumesc doamne raportare și să subliniez că atunci când citim textul doamnei Foster. El cuprinde o serie întreagă de propuneri și uh, reiau uh, și propune comisiei din ultimii ani și doamna Foster pe drept cuvânt spune că dacă e să ne gândim la sectorul acesta al dronelor civile, vedem că Uniunea Europeană are un mare potențial uh, Însă, sigur că trebuie să vorbim, de, să vorbim de întregul aspect tehnologic, unde Europa are o șansă să fie într-adevăr un actor global. Desigur, trebuie să știm foarte clar unde sunt punctele asupra cărora trebuie să ne concentrăm. În primul rând, cred că trebuie să ne gândim la tot ceea ce ține de siguranță, securitate. Uh, Uh, și trebuie întotdeauna să ne îngrijim, să respectăm drepturile cetățenilor europeni la viață privată și la protecția datelor personale. În uh, grupul meu politic, uh, Socialiștii și Democrații, părerea e că trebuie să avem standarde europene, deci la nivelul Uniunii Europene. Este singura opțiune pentru a preveni distorsionarea pieței și pentru a elimina cumva diferențele din legislațiile statelor membre. Nu vreau să uh, spun prea mult aici, însă e clar că legislația diferă de la stat la stat, diferențele sunt mari, deci avem nevoie de o abordare la nivelul Uniunii Europene. E important, cred mai ales când vedem ce se întâmplă și ce se spune în dezbaterea pe scara internațională. Aici Uniunea Europeană trebuie să vină cu o abordare comună care pentru noi nu există. Bun, nu avem mult timp la dispoziție, m-aș mai referi doar la trei puncte importante pentru noi. În primul rând, când e vorba de dezvoltarea acestui sector, noi considerăm că trebuie susținut din resurse comunitare. Știm că există programul Orizont 2020, COSME, și noi credem că trebuie să profităm de aceste resurse pentru că sectorul acesta are mare potențial. În al doilea rând, aici avem mai degrabă o problemă, ă, trebuie să elaborăm prevederi noi. Și dacă vedem ce opinie are mm, Comisia aici, Uh, un rol foarte important e jucat de JARUS, acel grup de experți, autoritățile comune pentru reglementare în domeniul sistemelor fără personal. E un for foarte bun pentru schimb de opinii, însă credem că poate că uh, poate că ar trebui să fie jucat un rol și mai important de către Agenția pentru Siguranța Aviației Europene, AESA. Uh, dar trebuie să avem o idee clară în legătură cu rezultatul final al muncii noastre. Va fi un regulament, vor fi doar recomandări, însă nu, încă nu se știe. Ar fi bine de știut exact de la început uh, care va fi rezultatul final și care va fi și impactul muncii noastre. Danke sehr. Jetzt Matthias von Miltenburg. Mulțumesc. Matthijs. Eerst wil ik heel graag uh, collega Foster danken voor uh, haar working document. Uh, eh, als belangrijke... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și colegei Foster pentru documentul său, care este un prim pas important pentru un raport important. Sectorul dronelor e un sector economic important pentru că stimulează inovarea, dezvoltarea și creează locuri de muncă, e clar. Și și eu sunt uh, de acord că trebuie reglementat acest uh, domeniu, uh, trebuie să existe și investiții și să nu punem bețe în roate creării locurilor de muncă. Armonizarea poate că este o frână la adresa inovării în industrie, pentru că sunt mari diferențe de la stat la stat. Și în primul rând trebuie să clarificăm lucrurile. Aici o normă europeană trebuie să se gândească la viitor. Deci să avem o poziție concurențială puternică pe scena internațională în, în domeniul dronelor. Pentru că utilizarea comercială a dronelor trebuie să țină cont și de alte aspecte, nu doar de, nu doar de creșterea economică și ocuparea nu vreau să fiu pedant, însă m-aș referi la un aspect fundamental. Certificarea unor anumite tipuri de drone, recursul la uh, instanțele judecătorești în cazul de încălcare a unor drepturi, apoi formarea operatorilor europeni în domeniul dronelor și apoi garantarea vieții private dar să existe și o platformă socială care e necesară pentru industri- dezvoltarea industriei europene a dronelor. Acum, în ce privește accesul la justiție? Eh, e evident, cred eu, că operatorul trebuie să utilizeze dronele în mod responsabil. Așadar, acestea trebuie să fie manevrate de un operator care să fie bine stabilit și identificat în orice moment. Trebuie văzut dacă utilizatorul este și proprietarul și dronele pentru uz comercial trebuie să aibă uh, o identitate certă. Deci e nevoie de trasabilitate, însă fără a spori birocrația. Statele membre sunt cele care vor trebui să fie responsabile pentru norme clar, clare și aplicabile, inclusiv în ce privește uh, responsabilitatea penală, dar și uh, măsuri de despăgubire dacă vor exista daune materiale în eventualitatea unui incident sau accident sau pot fi și victime umane, cine știe. Apoi, uh, Uh, certificarea diferitelor tipuri de drone și cine este competentă pentru acest lucru. AES, Agenția pentru Siguranță, Europeană pentru Siguranța Aviației, are competențe pentru certificarea acestor uh, drone de mai mult de 150 de kilograme. Sub 150 de kilograme, competente sunt statele membre. Dar acest criteriu este bazat, evident, doar pe masa acestor aparate și trebuie să-l abandonăm. Trebuie să avem un sistem de acordare a certificatelor uh, bazat pe riscuri. trebuie să avem o abordare bazată pe risc. Uh, al treilea punct. Recunoașterea formării operatorilor dronelor. Poate că acest aspect nu s-a bucurat până acum de suficientă atenție haideți, vă rog, să evităm o situație în care pentru fiecare stat european să fie cerințe diferite și atunci să uh, creăm obstacole în calea creării unei piețe uh, comune interesante. Nu, trebuie să uniformizăm lucrurile. Sau uh, să există o recunoaștere a formării operatorilor care să-și exercite pe viitor mai ușor profesia în întreaga Europa. Și ultimul aspect, garantarea vieții private. Este, bineînțeles că va trebui să uh, protejăm uh, viața uh, privată de o tehnologie ca cea a dronelor. Trebuie să acordăm mare atenție acestui aspect. Oricum, în final, mulțumesc din nou doamnei Foster pentru documentul său și vom putea să discutăm în continuare ca să creăm o nouă piață pentru utilizarea dronelor. Mulțumesc! Danke Doamna Kilonen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să iau cuvântul în numele raportorului Catalina Conecnea, care își cere scuze pentru faptul că nu poate fi prezent aici. Îi citesc scrisoarea. Vreau să mulțumesc doamnei raportor Jacqueline Foster pentru munca sa. Mă bucură foarte mult că abordăm această chestiune, pentru că, așa cum a spus și Sim Calas, dacă a fost vreodată un moment potrivit pentru a face acest lucru, acum este momentul, pentru că și dacă nu o facem acum, s-ar putea să avem nevoie de uh, strategii complexe pentru rezolvarea unor probleme complexe în viitor. Salut uh, instituirea unor standarde pentru sistemele RPAS care ar, put, ar trebui să uh, pună la, să stabilească niște standarde în ce privește uh, uh, traficul, uh, protecția datelor și așa mai departe. Trebuie să fie foarte clar reglementat unde sunt permise și unde trebuie interzise aceste RPAS-uri. Evident, aceste RPAS-uri nu pot survola aeroportul, centrale atomoelectrice și alte facilități strategice. În ce privește siguranța Uh, lor uh, sunt, uh, mă exprim strict împotriva utilizărilor în scop milita- scopuri militare. Există foarte multe utilizări pașnice civile și nu pot fi de acord cu utilizarea militară, în special pe distanțe lungi. Niciun caz nu este acceptabilă utilizarea împotriva unei populației civile. Vă mulțumesc încă o dată pentru în raport voi aduce contribuții, contribuții și pe viitor. Îmi cer scuze că nu pot fi prezent în reuniune și vă doresc toate cele bune. Mulțumesc. Mulțumesc și acum îi dau uh, cuvântul domnului Davos Keleci. Thank you, Mr. Chairman. I will continue in Croatian. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, continui în limba croată. documentul și Mulțumesc, uh, doamne foste pentru acest uh, prim document de lucru. Uh, în special îi mulțumesc faptul, pentru faptul că a consultat un număr foarte mare de părți interesate care au fost uh, implicate în consultări și inclusiv în producerea acestui uh, text. Părțile interesate au fost evident implicate și în elaborarea proiectului legislativ. Aș vrea, vrea să evidențiez unele aspecte care mi se par importante în acest raport. Mai întâi, Aș spune că sistemele RPAS trebuie să facă parte în viitor din peisajul aviatic european, mai ales că un număr de state deja folosește aceste uh, tipuri de uh, uh, sisteme aeroportate ghidate de la distanță în scop comercial. Dar Trebuie să protejăm uh, sfera privată și și datele uh, personale ale cetățenilor. Ei bine, cum trebuie făcut acest lucru? Nu trebuie să reglementăm situația siguranței și protecției datelor, limitând uh, utilizarea dronelor. Să nu uităm că Sistemele RPAS, tehnologiile noi implicate, reprezintă un motor de ocupare și de dezvoltare. 80% din compon componentele acestor uh, aeronave de tip RPAS pot fi produse de IMM-uri. Să nu uităm asta. Și tocmai de aceea uh, cred că aceste noi servicii, noi tehnologii ar putea contribui la ecologizarea economiei noastre la, ar putea duce la crearea unor de locuri de muncă ecologice, o altă contribuție suplimentară la reducerea amprentei de carbon a societății noastre. Cred că în Uniunea Europeană există doar unul, două centre în care sunt realizate astfel de sisteme al PAS, sau acest lucru ar trebui să se schimbe, după părerea mea. În același timp, trebuie să nu uităm că uh, industria constructoare de sisteme RPAS ar putea genera locuri de muncă și în activități conexe, cum ar fi industria pentru servicii de securitate. În uh, propunerea Comisiei există o teză care m-a surprins și anume că ar putea fi uh, uh utilizate microdrone, micro-RPAS-ul, chiar pentru a locui uh, albinele în polenizare. Uh, mie mi se pare chiar uh, o chestiune ce ține de science fiction, adică uh, cultivarea de plante și polenizarea cu ajutorul dronelor e chiar ceva de ficțiune. Dar să nu neglijăm totuși impactul ambiental, ecologic al acestor trone, Adică materialele din care ar urma să fie realizate aceste sisteme RPAS trebuie să fie reciclabile și trebuie, trebuie să avem în vedere eh, aspectele de economie circulară atunci când creăm cadrul de reglementare pentru aceste noi tipuri de vehicule. Adică vehiculele odată amortizate mm, și perimate fizic și moral nu trebuie să uh, aibă un impact negativ asupra mediului. De asemenea, utilizarea, exploatarea dronelor nu trebuie să crească emisiile de CO2 și chiar, și, și uh, deci chiar dacă această energie pentru propulsarea EPS-urilor ar fi una electrică, nu trebuie ca energia electrică să provină din resurse fosile, pentru că asta ar crește emisiile, ci din surse regenerabile. Iar în ce privește componentele electronice, uh, componentele de automatizare, acestea ar trebui să se înscrie și ele în uh, activitățile uh, care sunt uh, promovate de pildă de, de, de Orizont 2020. Deci, în acest nou orizont tehnologic european. Mulțumesc. Au, au vorbit raportorii din umbră. Uh, am închis lista vorbitorilor și dau cuvântul timp de două minute fiecărui vorbitor, mai întâi lui George Bach. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportării Jackie Foster pentru uh, primele eforturi redacționale, dar și pentru abordarea ei în ansamblu, care, după părerea mea, este o abordare foarte pozitivă. De altfel, avem nevoie de așa ceva, pentru că acceptanța uh, în opinia publică nu este încă deloc uh, suficientă. Oamenii se tem de diferite uh, utilizări abuzive, de abuzarea sferei private, de probleme legate de protecția datelor. Cu toate acestea, și în raport, proiectul de raport și în proiectul uh, comisiei, abordarea este una pozitivă și cred că este important să exploatăm potențialul de creștere și de ocupare pe care îl reprezintă acest nou sector aviatic. Uh, mai întâi, în legătură cu securitatea aviatică, uh, care are implicații și asupra multor alte domenii. Ehm, cred că securitatea este o premisă sine qua non. Cu alte cuvinte, automatizarea, pilotarea acestor drone trebuie să fie suficient de sigură. Recent am participat la Bruxelles la o conferință eh, în care un expert elvețian mi-a spus că aceste drone sunt atât de ușor de pilotat încât deja devin periculoase și în privința alocării de frecvențe de operare pentru aceste drone, nu trebuie să uh, nu trebuie să uităm că Eurocontrol, dar și alte uh, instituții uh, sunt vizate în orice pas de reglementare. Acum, nu trebuie să ne concentrăm doar asupra aviației comerciale, ci trebuie să ținem cont foarte mult și de interesul public. Da? Deci ă, trebuie ca și părțile vizate, părțile interesate necomerciale să își ă, regăsească interesele și ca interesele lor să nu fie ă, limitate. Ismail Iertuc. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe lucruri importante, multe lucruri pe care trebuie să le lămurim, dar este un aspect care mie, mie încă nu mi este foarte clar și nici nu l-am auzit aici enunțat. Dacă vrem să admitem o astfel de inovație și în Europa și dacă considerăm că această inovație reprezintă un mare potențial, inclusiv în privința ocupării, atunci, înainte de reglementarea detaliilor, trebuie să stabilim mai întâi cadrul în care permitem a, a, utilizarea acestor drone. Adică vrem o reglementare la nivel european sau, dacă vrem mai degrabă, ca fiecare stat membru să-și reglementeze singur activitatea în domeniul dronelor. Pentru că știm că în statele membre deja există reglementări diferite sau chiar nu există și eu, ă, eu cred că nu trebuie lăsat pe la latitudinea statelor membre ă, ca acestea să reglementeze activitatea sistemelor RPAS, pentru că aceste drone pot uh, fi dirijate să treacă frontierele de stat și uh, tehnologia nu este deloc uh, limitată de frontierele de stat. Da? Deci odată ce suntem de acord că avem nevoie de un cadru de reglementare european, putem trece mai departe la stabilirea detaliilor. Asta ar fi abordarea mea și să nu lăsăm prea multe la latitudinea statelor membrelor, pentru că atunci iar revenim cu 28 de soluții individuale. Mulțumesc, spune președintele, dăm cuvântul Comisiei Europene și în special suntem foarte curioși să, avem, să aflăm de, de la dumneavoastră ce spuneți despre acele microdrone. Uh, Într-adevăr, trebuie să găsim și o variantă de combustibil alternativ pentru ca acesta să fie compatibile pentru mediu. Uh, Marcus nu este aici încă, s-ar putea să vină pentru că este pe drum, dar uh, mi se pare foarte bine să avem uh, uh, și o dezbatere cum am avut-o pe pachetul feroviar, dar pe partea maritimă. Sunt de acord, așa cum a spus și doamna, ceilalți colegi, doamna Foster a produs un raport fantastic ca de obicei și se bazează pe o consultare foarte largă acest raport și de aceea cred că adaugă foarte multe la dezbaterea noastră de astăzi și la comunicarea Comisiei, care de fapt a stabilit doar un cadru uh, vorbim despre aspectele pe care trebuie să le discutăm atunci când vorbim despre drone. Iar uh, în raportul doamnei Foster avem deja o orientare foarte clară a ceea ce trebuie să facem și trebuie să fie foarte clar și pe pașii următori. Am trei puncte pe care vreau să le menționez. În primul rând, uh, nevoia de urgență. S-ar putea să fie deja în întârziere uh, legislația noastră. Într-adevăr, doamna Foster a spus că această dezvoltare este în curs, a vorbit despre despre miza economică a acestui uh, subiect și despre schimbările de societate, despre um, tehnologiile uh, disruptive cumva pentru societate, dar în același timp uh, tehnologii de la care vom putea învăța foarte multe în ceea ce privește aviația civilă a viitorului și acesta este și motivul pentru care trebuie să facem un efort. Pe un alt aspect foarte important în uh, raport este nevoia de a avea un, uh, o abordare proporționată și uh, suntem de acord foarte, într-adevăr, cu acest punct. Certificarea, uh, regulile de operare, dar și cadrul general pentru autorizații E nevoie pe toate aceste subiecte de ceva care să se bazeze pe o analiză a riscurilor și care să depindă de criterii care urmează să fie definite. Cred că criteriul de greutate este unul foarte important, dar mai sunt și altele și pe acestea ne bazăm foarte mult pe discuția pe care o conduce EASA care de fapt uh, este bine că gestionează grupul de lucru care se numește IARUS, acest task force. Ea ne va ajuta să identificăm și cadrul care este aplicabil dronelor pentru a putea stimula folosirea acestora și ne va ajuta de asemenea și să securizăm um, acest domeniu și să găsim acceptabilitate pe, la public. În ceea ce privește acceptarea de către opinia publică, cred că aici raportul doamnei Foster arată foarte bine că există foarte multe aspecte legate de protecția datelor, de responsabilitate și așa mai departe, dar pentru majoritatea dintre acestea nu este nevoie neapărat de reguli noi. Regulile existente se aplică deja și câteodată cu puțină ghidare uh, se poate acoperi uh, nevoia acestui nou fenomen, uh, deci al dronelor, și ar trebui să nu folosim aceste aspecte pentru a crea bariere suplimentare în calea inovării. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum în final Jackie Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegilor uh, pentru comentariile foarte pozitive. Este într-adevăr o mare provocare când te ocupi de ceva pe care nu l-am mai uh, discutat înainte și vreau să mulțumesc foarte mult și comisiei care am, cu care am încercat să conlucrăm foarte strâns pentru că e vorba de un interes comun în Europa și nu numai. Câteva puncte care au fost menționate de colegi. Nu vreau să intru prea mult în detaliu. Raportorul nostru din umbra Mizulie, într-adevăr a făcut comentarii foarte bune, mulțumesc. Avem o companie la Safron care este lider uh, în domeniul uh, producției și în domeniul uh, părților pentru aceste UAV-uri, însă există mai mulți lideri în Uniunea Europeană care au fost implicați deja în această chestiune deja ani de zile. Noi vrem să construim această relație și acesta a fost și motivul pentru care eu am vrut să lucrez foarte strâns aproape de industrie pentru că astfel putem vedea unde sunt provocările și care sunt uh, care este calea cea mai bună pentru a avansa. Ați mai menționat și aspecte legate de cooperarea internațională și cred că Comisia susține uh, această abordare. IARUS este o organizație internațională. EASA este cea care este, gestionează grupul de lucru. Reprezentanții acestei uh, instituții au fost prezenți la întâlnirea pe care am organizat-o și cred că toată lumea vede că e vorba de o chestiune importantă. Un aspect pe care l-a mai menționat colegii este siguranța. Siguranța este cea mai importantă. Nu vrem să sancționăm în niciun fel și nu vrem să facem niciun nicio schimbare fără să știm că siguranța și securitatea nu sunt în, cent sunt în centru. E nevoie de o industrie sigură a aviației. Există o, o istorie a erorilor în domeniu și a mm, felului în care aceste erori trebuie mm, redresate. Un alt coleg a comentat uh, actorii globali și susținerea fondurilor. Aveți dreptate în ceea ce privește fondurile pentru aceste um, aspecte, um, nu are rost să discutăm acum despre cum sunt finanțate diferitele domenii. E clar însă că anumite puncte trebuie să le vedem în contextul cercetării, de exemplu. Avem uh, cercetare, există persoane care, de exemplu, sau companii în care Uh, se face cercetare în acest domeniu și trebuie să mergem mână-mână cu acestea atunci când vorbim de producție și siguranță. În legătură cu riscurile, da, întotdeauna trebuie să ținem cont de riscuri și să facem o analiză de risc în, pe tot parcursul procedurii. Procedura americană de pas cu pas în care riscurile joacă un rol important trebuie și noi să o adoptăm dacă avem un regulament, putem după aceea să construim lucrurile în jurul acestui regulament. Dar fiind dat că lucrurile sunt foarte diverse, trebuie să ne uităm la ceea ce există deja și să construim pe baza acestei, uh, acestor puncte. Avem foarte multe exemple prin care putem să vedem uh, cum uh, putem schimba lucrurile fără să avem reguli care sufocă. Armonizarea poate să fie bună pe de-o parte, dar trebuie să avem grijă și cum o folosim. Și în ceea ce privește certificarea, omologarea de tip și așa mai departe, sunt foarte încrezătoare că suntem deja foarte departe în legătură cu industria noastră și în legătură cu uh, oficiile pe care trebuie să le reprezentăm. Colegii de la Verzi au vorbit despre dronele militare. Nu vorbim acum despre dronele militare. E vorba aici numai de partea civilă a acestei piese, doar pentru ca să clarific acest lucru. Și în ceea ce privește aspectele private, uh, Comisia uh, M-am întâlnit în așadar săptămâna trecută cu raportorii din umbră și cu reprezentanții comisiei și unde are dreptate comisia este că trebuie să avem reglementări de uh, protecția datelor atât în uh, statele membre cât și la nivelul uh, la nivelul UE. Și trebuie să încercăm să nu inventăm mai multă legislație în domeniu și mi se pare că este o idee bună. În final, când uh, avem uh, echipamentele pe care le avem și facem progrese în domeniul producției, acestea vor fi cu siguranță felul, acesta va fi felul cum vom lucra și pe viitor, deci trebuie să avem uh, utilaje care să fie mm, foarte mm, ecologice și deci cred trebuie să continuăm cu această abordare. Ceilalți colegi, George și Ismail, au spus că lucruri foarte pertinente, o să le notez și vreau să mulțumesc și comisiei. voi ține cont de toate aceste comentariile, eh, comentariile făcute de către dumneavoastră și cred că Comisia Transporturi trebuie să se uite într-adevăr la viitor. Aceasta este menirea noastră și trebuie să ajungem la o concluzie foarte solidă, foarte sănătoasă, care va fi o bază pentru toată lumea în statele membre și în Uniunea Europeană și mulțumesc foarte mult Comisiei pentru ajutor. Mulțumesc foarte mult și acum ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi, reducerea emisiilor poluante prevenite de la vehiculele rutiere și raportarea este Elzbieta Lukashevska și vreau să-i dau cuvântul pentru ca să prezinte avizul. Așteptăm o secundă. Thank you. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbind despre reducerea emisiilor poluante uh, rutiere, deci din partea vehiculelor rutiere, știm că e vorba de un regulament foarte tehnic. A fost nevoie de multe întâlniri cu experți, cu reprezentanții comisiei și profit de ocazie pentru a mulțumi tuturor Eh, celor implicați în aceste întâlniri, care mi-au permis să clarific eh, multe chestiuni și să mulțumesc și administratorilor staffului pentru susținere. Mm, principalul obiectiv al regulamentului, sigur, e de a reduce nivelul de emisii poluante, eh, emisii rutiere. Avem deja legislație existentă, ideea ar fi să ajutăm cumva și pe fabricanți. Ideea propunerii Comisiei e să se modifice două regulamente europene în acest domeniu și sunt uh, multe puncte importante propuse de Comisie. În primul rând, uh, posibilitatea de a înregistra vehiculele cu tonaj greu împreună cu mm, vehiculele de uh, pasageri, apoi să se modifice nivelul de emisii de amoniac pentru aceste vehicule care fun funcționează cu uh, benzină sau gaz și sigur să se încurajeze producătorii să cumpere mai mult, să funcționeze mai mult pe gaz natural. Apoi uh, să reducem și emisiile totale de hidrocarburi, uh, să vedem ce se întâmplă și echivalentul de dioxid de carbon. E vorba mai ales de metan, pentru că și acesta este, are efect de seră. Uh, cam astea sunt elementele care stau la baza propunerii Comisiei. De asemenea, își doresc revizuirea limitelor pentru anumite, anumite hidrocarburi și uh, să examineze și, să examineze și cazul uh, emisiilor de noxe a vehiculelor pentru pasageri. Știm că um, comisia competentă principală este Envy, însă, bun, eu uh, elaborez un, uh, un aviz, nu m-am concentrat neapărat asupra aspectelor de mediu, pentru că, sigur, ăsta este apanajul uh, Comisiei de Mediu, Envy. Eu am încercat, în textul meu, să mă concentrez asupra sporirea masei vehiculelor, creșterea, creșterea masei vehiculelor, mai ales, de exemplu, în uh, vehicule care nu au masă atât de mare, Oricum, uh, cu raportorii din umbră suntem de acord cu propunerea în general și cred că lipsa ceva în propunerea comisiei și anume o instalație, uh, e vorba de un sistem, un indicator de schimbare, raport, se numește GSI pentru uh, vehiculele de mare tonaj și, de asemenea, un contor, instalarea unui contor de consum de carburant care vizează limitarea consumului de carburant și apoi, sigur, reducerea emisiilor uh, uh, pentru aceste vehicule mai eficiente. Și acest uh, contor de consum al carburantului este binevenit și pentru a nu se mai vinde vehicule de mâna a doua cu contoare um, care au fost, ale date au fost modificate. Uh, trebuie văzută și care este media zilnică, media pe o durată mai lungă uh, de timp în legătură cu aceste emisii. Acum aștept uh, sugestii, observații și le voi asculta cu mare interes. Mulțumesc. Mulțumesc și acum, doamn Cristin Ravodalon. Mulțumesc, domnule președinte. Reglementarea Uniunii Europene cu privire la vehiculele ușoare și grele constituie un act important al luptei împotriva încălzirii climatice și a poluării, care cauzează peste tot în Europa în fiecare zi probleme de sănătate publică. Având în vedere importanța acestui dosar, eu regret în primul rând că și Comisia Transporturi nu a fost mai implicată în procesul legislativ, așa cum a fost Comisia Envi pe viitor, în măsura în care transporturile sunt în inima politicilor de mediu și climatice, ar fi bine ca Tran și Envi să fie asociate la același nivel ca și coraportoare pe dosare care țin de transport și de climă. În al doilea rând, regret că nu a existat o activitate colegială cu adevărat pe baza propunerii Comisiei și că acesta nu a fost finalizată cum trebuie în Comisia Tran înainte să se prezinte raportul la Comisie, dar nu sunt disperată și uh, de aceea sunt disponibile în continuare ca să îmbunătățim lucrurile. Însă, în general, propunerea Comisiei merge într-o direcție bună. Dorește introducerea limitelor pentru um, emisiile de NO2 pentru, ca să, pentru că acestea sunt foarte ridicate în zonele urbane și creează probleme foarte mari de sănătate publică. În al doilea rând, dorește să reducă barierele administrative pentru a facilita piața, pe pia, intrarea pe piața uh, a autovehiculelor cu gaz, incluzând metanul în calculul de emisii de CO2 uh, și de metan în general promovarea eco-driving-ului și menținerea unor propuneri esențiale din com- propunerea comisiei ar fi un lucru foarte bun, însă pentru a îmbunătăți textul comisiei trebuie să facem câteva modificări. Trebuie introduse dispoziții cu privire la reducerea barierelor administrative, nu numai pentru vehiculele ușoare, ci și pentru vehiculele grele care funcționează pe gaz, cum ar fi uh, autobuzele, de exemplu, dar și pentru uh, punerea în aplicare a testelor de conformitate și adaptarea lor la testele reale. Uh, testele respective trebuie să reflecte condițiile reale de utilizare pentru ca, în practică, normele europene să poată să fie respectate, ceea ce nu este neapărat cazul astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Găzine Maesner are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei. Într-adevăr, nu ne-am mai întâlnit uh, până acum, dar putem să ne întâlnim cu siguranță în proced- pe parcursul procedurii. E clar că e vorba de un dosar tehnic și Comisia pentru Mediu este competentă pe fond, însă colegii mei de la S și D, când e vorba de emisii, e vorba de o tradiție, de fapt, în care uh, Uh, comisia este cea competentă pe fond și noi suntem cel ca, cei care suntem după aceea responsabili cu aspectele politici, pentru că, politice, că altfel nici nu se poate schimba, pentru că e vorba de foarte multe emisii aici care provin din partea transportului și care trebuie cumva repartizate. Suntem într-adevăr foarte bucuroși să participăm, dar uh, aspectele de mediu sunt importante și pentru noi. Știm că uh, din partea transportului există foarte multe emisii, dar aceste chestiuni uh, sunt uh, apoi uh, tratate la Comisia Envi. În ceea ce privește includerea metanului ca echivalent CO2, Înțeleg că s-a propus așa ceva, însă în acest caz trebuie să facem o distinție spre deosebire de dioxidul de carbon. Metanul este în sine nu este periculos pentru sănătatea umană, ci face parte din schimbarea climatică, deci contribuie la schimbarea climatică și de aceea implicarea acestuia, așa cum a fost el uh, inclus ca echivalent de dioxid de carbon, este neapărat cea mai bună variantă. Am și o întrebare cu privire la uh, testele la rece care trebuie să fie introduse prin actele delegate. Vreau să vă întreb uh, cât de vechi sunt aceste reglementări, dacă corespund cerințelor de care am avea nevoie acum sau nu aceasta este o întrebare pe care aș avea-o pe subiect. Și ceea ce am mai văzut este că s-a dorit echivalarea la granite de 7,5 tone, care um, corespunde vieții reale mai degrabă, într-adevăr, și pentru vehiculele utilitare. La limita noxelor NO2 um, se propune o nouă limită privind emisiile de NO2 și se pune întrebarea dacă e nevoie chiar de aceasta, pentru că există deja o limită pentru NOx. Eu nu știu diferența neapărat dintre NO2 și NOx uh, sau legătura dintre ele, mai bine zis, uh, pentru că nu sunt uh, chimistă. Um, Oxid de azot, fiind neapărat același lucru ca um, dioxidul de azot. Și, deci, trebuie să vedem dacă facem o adaptare după aceea. Din perspectiva um, generală mi se pare bine ce face comisia, uh, eco-driving-ul este un lucru bun și se poate se pare optimiza și mai bine chiar consumul dacă putem să avem și un dispozitiv prin care putem uh, să conducem mult mai ecologic și să ținem cont de mediu. S-au propus așadar mai multe puncte legate de actele delegate în care Comisia trebuie să fie împuternicită să facă aceste lucruri. Știm că aceasta ar însemna să mai comentăm o dată pe subiect dacă dorim. E clar că ar trebui să ne gândim uh, în ce măsură pentru actele delegate este un lucru bun sau nu. Asta este ceea ce puteam să vă spun la faza aceasta și o să mai înaintez și eu un amendament. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai Culinen acum și după aceea, deci acum dumneavoastră nu trebuie să citească nimic pentru nimeni pentru că este chiar raportoare din umbră. Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä kertaa olen itse varjo. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, de data asta sunt uh, chiar eu uh, raportoare din umbră. Uh, vă pot spune că am uh, primit uh, multe informații în urma solicitărilor mele în legătură cu reducerea emisiilor poluante și înțeleg uh, foarte bine de ce trebuie redus aceste emisii. Am luat contact cu mai multe țări care mi-au împărtășit preocuparea lor pentru că mm, calendarul e foarte strict, nu, avem, nu au timp la dispoziție și uh, ele se întreabă chiar dacă, mm, având în vedere calendarul prevăzut, e uh, realist să impui o asemenea măsură într-un uh, timp atât de scurt. Nu știu dacă se va putea face ceva în realitate. Și încă ceva. Uh, putem, sigur, să începem cu noile vehicule care sunt uh, comercializate și apoi să extindem uh, dispozițiile și la vehiculele mai vechi. Uh, să trebuie văzut care va fi impactul uh, în fiecare stat membru, ce va face fiecare stat în legătură cu impozitarea. Cam asta ar fi problema din punctul meu de vedere. Foarte rapid, mulțumesc. Mulțumesc și acum uh, Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Și e bine că putem vorbi pe tema asta. Eu m-am ocupat foarte mult de tema asta ca deputat din sud-estul Angliei, unde reprezintă o mare problemă uh, poluarea, mai ales uh, de pe urma transportului rutier, este dăunătoare sănătății, dăunătoare mediului. E important să ne dăm seama că vorbim și despre emisii de dioxid de carbon și alți poluanți, cum este dioxidul de azot, și alte uh, particule fine care fac uh, atâtea uh, pagube. Niște rapoarte recente ne arată că um, vorbim de un, un, con, de un cost de 1,6 mii de miliarde de dolari din această poluare. Costurile provin din Uh, uh, și din uh, mai mult de 600 de mii de decese premature în fiecare an și multe, îmbolnă, multe cazuri de îmbolnăvire. Iată, vorbim de eșapamentul de, la, de vehicule pe motorină, care afectează foarte mult respirația și reducerea acestui gen de poluare de la sursă trebuie să fie o prioritate. Iată avem standardele Euro 5 și Euro 6, care sunt o foarte bună oportunitate să facem acest lucru. Totuși, propunerea Comisiei nu menționează nicio măsură care cu adevărat ar putea reduce emisiile și e de dreptul șocant mai ales dacă ne gândim care este abordarea Comisiei față de vehiculele electrice, acolo unde ei au propus puncte de reîncărcare pentru aceste vehicule la fiecare 150 de kilometri în întreaga Europa, ca parte a uh, infrastructurii alternative de energie. Dar uh, unde este nivelul uh, acesta de ambiție când e vorba de o măsură vitală de a elimina poluarea uh, cu substanțele toxice în atmosferă? Nu există această ambiție. Mă rog, propunerea conține flexibilitate pentru statele membre, ceea ce nu e rău în sine, dar nu aduce nicio contribuție la îmbunătățirea calității aerului pe care îl respirăm pentru a se reduce cazurile absolut nenecesare de îmbolnăviri și decese. Uh, propunerea nu este deloc ambițioasă. Dacă nu ar fi Comisia de resurse că TRAN s-ar putea gândi la respingerea acestei propuneri. Deși există această lipsă de ambiție din partea Comisiei, totuși uh, salutăm uh, ideile din proiectul de aviz, de exemplu formarea pentru eco-condus, eco-driving, Apoi, uh, introducerea obligatorie a acestui indicator de schimbare de viteze și controlul de consum de carburant pentru a reduce consumul de uh, carburant. Că dacă tot trebuie să conducem autovehicule, măcar să le facem mai puțin poluante. Deci trebuie să aducem amendamente care ar trebui să includă și un uh, nivel mai mare de ambiție și la uh, teste. Trebuie să utilizăm uh, standardele Euro 5, Euro 6, dar acestea nu au acele standarde în viața reală. Să sper că putem conlucra pentru a ridica nivelul de ambiție al propunerii pe care ne-a prezentat-o comisie. Mulțumesc acum Nilsson. Tack, jag ska vara väldigt kort. Jag håller med Kristin om... Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Sunt de acord cu Cristine. Cred că suntem eh, coresponsabili alături de Comisia MV. Acum, în ce privește stimulentele de, pentru reducerea emisiilor, trebuie să recunoaștem că politica pe care noi o promovăm în domeniul combustibililor are un rol foarte mare în această privință. Cred că trebuie să recunoaștem că inovația este în evoluție. Astăzi lucrăm deja cu noi sisteme, încercăm să construim, să dezvoltăm motoare mai eficiente, mai ecologice. Deci este vorba în principiu de munca de inovare care este de, desfășurată în plan local. Tocmai de aceea reglementările noastre nu trebuie să fie mult prea detaliate pentru că asta ar uh, putea să limiteze uh, activitățile acestea inovatoare. În Suedia, de pildă, se, în multe orașe au fost comandate deja noi autobuze în transportul public, unele care circulă cu GPL, altele cu curent electric. Pentru, infra, pentru acestea este însă nevoie de o infrastructură, infrastructură pentru alimentare, realimentare și um, toate aceste noi, uh, noi uh, invenții trebuie promovate, dar fără a le limita în vreun fel. Mulțumesc și acum mai dau cuvântul o dată doamnei Jackie Foster. Um, mulțumesc. Uh, cer scuze, domnule raportor, că a trebuit să ies puțin. Vreau să mulțumesc încă o dată pentru acest document de lucru, însă noi nu credem că se poate rezolva acest dosar prin uh, Uh, acte delegate, ci numai prin codecizie. De aceea uh, credem că codecizia este calea de mers înainte și uh, nu altă variantă. Cam atât din partea de ECR. Mulțumesc, spune președintele, domnul Kun are cuvântul. Mulțumesc că am urmărit această dezbatere foarte atent. Și vreau să vă atrag atenția că la arderea de dioxid de, de monoxid de, car, de carbon și la etanol, de exemplu, se folosește totuși uh, aer din atmosferă și numai 20% din oxigen uh, intră în această ardere și majoritatea este azot ceea ce se folosește. Deci cu cât uh, avem uh, mai multe mașini de ardere și se folosesc presiuni mai mari uh, la ardere și turbine de gaz, cu atât mai mult azot se oxidează în acest proces de ardere și deci se creează dioxid de azot, ceea ce este o, o treabă periculoasă. Deci trebuie să avem instalații de filtre de NOx, de monoxid de azot și trebuie să ne uităm la situația actuală și să vedem dacă avem mai multe autobuze cu gaz sau energie electrică și așa mai departe pe care o, apoi o producem pe bază de bioenergie. De exemplu, nu schimbăm nimic de fapt și mai ales la noile instalații de ardere, la motoarele diesel, de exemplu, cu uh, presiuni foarte mari în motor, au, există aceste probleme că se creează mai mulți oxid de azot, deși acționează mai eficient uh, și um, emit mai puțin dioxid de carbon și atunci toată lumea crede că este bine, dar de fapt e vorba și de dioxid de carbon pe kilometru, unde fiecare poate să se uite să analizeze, să vadă cât se consumă cu un litru de diesel și trebuie să ne gândim și la acest lucru din punct de vedere tehnic. Vă mulțumesc foarte mult! pentru această explicație de inginer pe care ne-ați dat-o. Știm diferența acum între dioxidul de azot și oxid de azot și nu ne mai uităm doar la dioxidul de carbon și acum vreau să dau cuvântul comisiei. Vă rog, domnul Șimanski. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Din partea comisiei aș dori să mulțumim foarte mult raportorului pentru un raport atât de bun, raportoarei, și pentru toate comentariile care au venit din partea deputaților din sală. Comisia este de acord cu faptul că există anumite domenii din această legislație care ar trebui să fie îmbunătățite pentru ca să se reducă sarcina pentru producători, care este în continuare nejustificată, dar și pentru a rezolva acele aspecte din perspectivă economică și ecologică mai ales și de climă, care în legislația de astăzi nu sunt uh, tratate așa cum ar trebui sau care ar trebui să fie mai concentrate pe aspectele de mediu și pe aspectele de schimbări climatice. Permiteți-mi, vă rog, să fac uh, câteva comentarii indicate și de către raportor în ceea ce privește amendamentele principale. În primul rând, în ceea ce privește domeniul de aplicabilitate al acestei propuneri legislative, poziția Comisiei este foarte similară cu intenția noastră, garantarea unei flexibilități, așa cum am zis-o încă de la început. Acest lucru nu va crea însă un impact negativ pe mediu, ci prin acordarea de flexibilitate va reduce sarcina pe producători. În ceea ce privește perioada pentru delegarea puterilor, din perspectiva Comisiei, calendarul nelimitat este cel mai potrivit pentru acest tip de împuterniciri, însă înțelegem intenția Comisiei de a limita această perioadă la o perioadă așadar bine determinată, propunând apoi extinderea sa în funcție de raportul Comisiei. În ceea ce privește consumul de uh, combustibil, indicator și contoare. Suntem interesați de această propunere care a venit din partea domnului raportor. Comisia trebuie să mai investigeze mai mult impactul acestor amendamente asupra propunerii și asupra legislației europene. Totuși, înțelegem că acele amendamente se referă mai ales la nevoia de a reduce emisiile de dioxid de carbon și de a ține cont de obiectivele de climă, mai ales uh, din perspectiva transporturilor. Există câteva puncte care au fost uh, discutate de exemplu, emisiile reale după conducerea vehiculelor. Comisia este, bineînțeles, foarte conștientă de problema vehiculelor care de fapt, în condusul de cotidian se comportă mult mai prost decât se spera. Această problemă este și ea discutată, dar din altă abordare, încercarea unei proceduri pentru uh, vehiculele ușoare, care va fi uh, aplicată și la aprobări, aprobările pentru vehiculele ușoare și aceasta pentru a permite și uh, adresarea acestei probleme în, uh, fără să fie adresată această problemă în actul de codecizie. În ceea ce privește procedurile cu privire la emisiile după aspectele legate de după condus, nu există nicio diferență între, limi, între limita impusă în legislație și performanța reală a acestor vehicule. Mark regarding the gift indicators and the impact. Impactul inovării, pe inovări uh, este de asemenea un aspect important. Comisia nu este însă îngrijorată de exemple care s-au dat. Credem că indicatorii sunt un instrument foarte bun pentru a sensibiliza șoferii că schimbarea unei, uh, schimbarea vitezei este necesară, deci indicatorii de viteză. Ar fi bine să clarificăm, deci, în ce măsură această propunere n-ar avea un impact pe sector. Mulțumesc. Danke sehr. Und jetzt nochmal die Berichterstatterin. În final, uh, raportoarea este Pieta Lukașescu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc tuturor, mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că reprezentantul comisiei a răspuns majorității întrebărilor mele. Aș mai avea însă ceva de adăugat. E vorba despre hidrocarburile care sunt considerate ca fiind echivalent al dioxidului de carbon în raportul Comisiei pentru Mediu. Această propunere Eh, a fost de fapt retrasă, deci eu nu am vrut eh, să fac un amendament în acest sens. Oricum, mulțumesc tuturor răpătorilor din umbră și tuturor celor care sunt interesați de acest subiect. Le mulțumesc pentru propuneri și acum aștept și amendamentele. Ne vom întâlni cu raportorii din umbră ca să continuăm dezbaterea și sper că rezultatul final va putea ține cont și de obiectivele de reducere a emisiilor poluante, dar de asemenea și obiectivele în materie de inovare și de dezvoltarea sectorului construcției autovehicule. Mulțumesc! Ja, vielen Dank! Mulțumim foarte mult! Termenul pentru depunerea amenamentelor este 11 mai Da? Le, le găsiți, termenul găsiți și în sistemul uh, de calculator uh, specific. Uh, votul urmează după aia în Comisia Envi, apoi în Comisia Tran și în octombrie în plen. Ne revedem la ora 15, când vom continua cu audierea și după care doamna Bulț ne va prezenta programul de lucru. Până la acea oră însă Deocamdată suspendăm reuniunea, vă doresc poftă bună și ne revedem la ora 3. Mulțumesc!